Well, good morning, ladies and gentlemen. Bună dimineața, doamnelor și domnilor. Vom începe workshopul referitor la asigurarea accesului la servicii bancare de bază. Uh, domnul Glucovicevov, din păcate, nu poate să ajungă pentru că este la spital dar uh, există cineva care va acoperi subiectul dumnealui, plus că ne-a transmis o prezentare pe care o putem uh, citi. Îi dau acum cuvântul domnului Clute, care este raportorul și care dorește să facă câteva observații introductive, după care vom trece la diferitele prezentări ale vorbitorilor. Vă rog. Da, mulțumesc. Eu voi vorbi germană. Sper că toată lumea și-a pus căștile. ceea ce privește regimul lingvistic, ur- puteți urmări lucrările noastre în franceză, germană, engleză, cred, spaniolă și cehă. Bun venit uh, tuturor! Bun venit în special și lectorilor care și-au arătat disponibilitatea de a ne susține câteva prezentări astăzi. Permiteți-mi câteva observații preliminare vis-a-vis -vis de tema noastră. Știți probabil că atunci când vorbim de bănci, în ultimii 10-15 ani s-au schimbat foarte multe lucruri. Am să vorbesc puțin acum din perspectivă germană, dar cred că în alte țări situația este similară. Deseori, uh, însă, evoluțiile tehnologice fac să fie greu uh, să găsești o persoană cu care să vorbești. Multe lucruri uh, sunt automatizate, se poate cumpăra pe internet, plățile se pot realiza în mod electronic. Toate acestea arată că astăzi este de importanță capitală nu doar să ai acces la un cont bancar, ci și la posibilități de plată electronică, care sunt legate de un cont bancar. Acum nu știu cum funcționează lucrurile în alte țări, vom asculta <clears throat> alte contribuții în acest sens, însă din perspectiva Germaniei, toate plățile, fie că e vorba de salariu, pensii, ajutoare sociale, etc., sunt virate într-un cont bancar. La fel se procedează și atunci când ai de achitat o chirie. Așadar, e nevoie de un cont bancar, de posibilitatea de a crea plăți directe pentru că altfel ești oarecum uh, exclus din uh, cercul social normal. Asta poate fi o modalitate de a uh, depăși bariera sărăciei, însă sărăcia deseori este o cauză care face să nu ai acces la aceste servicii, aspect care a fost constatat de către Comisia Europeană, de a se lucrează la o directivă sau la o recomandare. <clears throat> Lucrările se desfășoară sub titlul Incluziune socială. Este un element uh, care vizează și lupta împotriva sărăciei. Uh, anul trecut Comisia a lansat o platformă pentru combaterea sărăciei și excluziunii sociale. Deci, astfel, uh, asta devine un element pentru combaterea acestui fenomen. Pe de altă parte, din punctul de vedere al băncilor, nu este foarte ușor să pui în aplicare o astfel de reglementare, însă pe plan european, uh, e important să se asigure un acces la un cont bancar pentru cetățenii europeni, oriunde s-ar afla ei, însă pe de altă parte există și legislație națională în Franța, Suedia și așa mai departe, care uh, re- reglementează accesul la aceste servicii. În Germania nu există un, uh, un drept de a avea un cont bancar în acest sens, însă există și alte uh, sisteme și poate că astăzi vom afla cum anume pot fi conectate astfel de structuri pentru a combina evoluțiile acestor sisteme, precum în Franța și Belgia, pentru a atinge în uh, beneficiul cetățenilor obiectivele vizate. Avem uh, o serie de actori în domeniul bancar, uh, casele de economii și consemnațiuni, uniunile de credit, cooperativele, care prestează astfel de servicii pentru cetățeni și aici trebuie găsit un echilibru. Sper că din audierea de astăzi vom uh, primi niște răspunsuri la întrebările noastre, <clears throat> pentru că în mai iunie uh, se preconizează publicarea acestui proiect din partea Comisiei și sper că până atunci Comisia Econ își va fi format o părere. Acestea fiind spuse, îmi voi încheia observațiile preliminare și voi da cuvântul referenților noștri. Thank you very much, Mr. Clute. Then I will give... Mulțumesc, domnule Clute. Îi dau acum cuvântul primului vorbitor, puteți, aveți la dispoziție mai mult de 10 minute, pentru că mi s-a spus că o parte din intervenție a fost pregătită pentru al doilea vorbitor. Domnul Jeruzalmi, aveți cuvântul, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc că m-ați invitat să fac această prezentare cu privire la rezultatele unui proiect uh, european care a studiat uh, problema excluderii și includerii financiare în Europa. Acest lucru s-a realizat în cadrul unui proiect de învățare reciprocă desfășurat uh, pe o perioadă de 2 ani, în 2008 și 2009. Rezultatele sunt foarte proaspete, chiar dacă lucrurile se schimbă în fiecare zi. Vorbesc acum în numele EFIN, care este rețeaua europeană de incluziune financiară, care a fost creată la sfârșitul acestui proiect european pentru a ține la oaltă toți partenerii pentru a lucra pe acest subiect. Noi considerăm că uh, cunoștințele despre această problemă nu sunt atât de bune, nu, sunt, nu avem foarte multe informații și de aceea vă voi prezenta câteva rezultate și metodologia pe care am utilizat-o. În primul rând, aș vrea să vă prezentăm o definiție a incluziunii financiare. Incluziunea financiară este dreptul fiecărui cetățean de a accesa și utiliza produse și servicii financiare pe piața generală care este adecvată pentru nevoile cetățenilor și care le permite să uh, aibă o viață socială normală în societatea în care mm, trăiesc. vom uh, trece mai departe la câteva detalii. Se vorbește despre acces și utilizare. Dacă accesezi un produs, nu înseamnă neapărat că îl și utilizezi și de aceea este important să prezentăm, să corelăm aceste două servicii serviciile și produsele financiare pe piața generală este, sunt foarte importante. Noi nu vrem să avem o bancă pentru săraci și de aceea este important ca integrarea socială să se facă în piața generală. Este vorba de accesarea unui produs adecvat nevoilor. Și aici vorbim despre alegerea consumatorului foarte, mulți, uh, foarte multe persoane sărace cu venituri reduse au uh, acces doar la anumite servicii. Produsele cu costuri ridicate nu sunt tocmai accesibile. Apoi uh, este vorba de produse care le, se, le permite să ducă o viață socială normală în societatea din care fac parte. Și acest lucru este important pentru că incluziunea financiară nu ia aceeași formă de la o țară la alta. Serviciile financiare includ, uh, bineînțeles, uh, conturi bancare, produse de economii și investiții și asigurări. Dar noi aici vorbim în general despre cont bancar. Să vedem care au fost uh, care a fost metodologia proiectului de învățare reciprocă. Studiul s-a bazat pe rapoartele ale experților din 12 țări acest studiu este mai degrabă calitativ și nu cantitativ, pentru că, din păcate, nu avem foarte multe date comparabile în Uniunea Europeană. Și prima modalitate de a obține informații este prin studiul SILC, dar uh, acesta nu a ajuns într-un uh, stadiu prea avansat dar oricum avem nevoie de informații documentate. Au fost uh, incluse 12 țări, Belgia, Bulgaria, Germania, Grecia, Spania, Franța, Irlanda, Italia, Olanda, Polonia, Slovacia și Norvegia. Și de aceea toate exemplele vor, vor veni din aceste țări. Oricum, este un eșantion uh, bun din Uniunea Europeană, dar nu din toate statele membre. Am vorbit deja despre colectarea datelor și vă spuneam că nu avem date exacte comparabile dar am încercat să obținem informații despre elementele care au o influență directă asupra calității ofertei bancare și asupra capacității de a satisface cererea într-un mod adecvat. Așa am construit uh, chestionarul. Am avut uh, câteva mm, informații legate de cadrul uh, legislativ, comportamentul pieței, utilizarea bazelor de date și instrumente de măsurare care au fost acum învățămintele cheie. În, princip, în primul rând legate de accesul la un cont bancar. Am vrut să măsurăm nivelul de acces la conturile bancare al persoanelor care doresc un cont bancar. Și, de fapt, aceasta este și definiția excluderii. Oamenii care nu folosesc un cont bancar pentru că nu doresc acest lucru nu, este, nu sunt considerați ca făcând parte din uh, această excludere. Acum, în ceea ce privește nivelul de excludere, avem câteva date calitative de la experți. În multe țări, rata de acces la un cont bancar este destul de mare și mai mare de 95% în Belgia, Spania, Franța, Norvegia și Slovacia. Rata de acces se află între 80 și 90% în Bulgaria, Grecia și Italia. Iar în Polonia, de exemplu, rata de acces este sub 70% din populația adultă, iar în alte țări au existat dezbateri cu privire la rată. De exemplu, în Germania, multe date ne dau o rată între 3 și 12%. Avem și câteva mm, probleme care au fost identificate de experți cu privire la accesul la serviciile bancare pentru migranți și pentru persoanele îndatorate. Am vrut să studiem și elementele pe partea de ofertă care pot să aibă un impact asupra, asupra incluziunii financiare. Pentru că nu aveam foarte multe informații la dispoziție, am vrut să vedem uh, care, să, care poate fi structura pieței bancare și elementele care pot influența accesul. În ceea ce privește excluderea financiară, Mă gândesc, de exemplu, la uniunile de credit care se concentrează mai mult pe persoanele care nu au acces la serviciile bancare. Sau în alte țări există oferte publice sau parapublice de servicii bancare și credite sociale. Așa cum s-a spus deja, în unele țări există cooperative de credit sau uh, bănci de economii sau uh, bănci poștale. Și acestea pot oferi anumite produse care să satisfacă cererea uh, cetățenilor, dar aceasta nu există în toate țări. Totuși, pentru a măsura și evalua capacitatea pieței de a-i deservi pe toți cetățenii, este important să studiem și mediul juridic. Atunci când ai dreptul la un cont bancar, de exemplu, cum se întâmplă în Franța și în Belgia, aceasta compensează lipsa unor furnizori de pe piață în Belgia, de exemplu, nu mai există cooperative și bănci de economii, dar există altfel o mare ofertă de conturi bancare. De asemenea, am vrut să aflăm care sunt motivele pentru care unele persoane nu folosesc conturi bancare. Și le-am propus experților să răspundă la un chest- chestionar uh, foarte precis cu privire la 18 motive precise care le-au fost propuse pentru a explica de ce unii oameni nu au acces la conturi bancare. Sigur că informațiile colectate au fost calitative pentru că nu sunt documentate, dar măcar ne-au ajutat să identificăm principalele motive. Și aceasta este o bună ilustrare a realității din Uniunea Europeană. Prin aceste întrebări precise, am vrut să subliniem și faptul că ne lipsesc informații cu privire la aceste probleme. Am uh, clasificat și studiat motivele prezentate de experți și am elaborat această listă care include de exemplu, excluderea și sau utilizarea necorespunzătoare de către persoanele vârstnice. Acest, acest factor este înrăutățit mai ales dacă persoanele locuiesc în zonele rurale. Și în aceste cazuri, oamenii preferă să utilizeze numerarul. Alte, un alt motiv uh, este legat de comisioanele bancare acest motiv a fost invocat în Belgia, Germania, Italia, Polonia și Slovacia. Dar în Italia și Polonia, acest factor este considerat uh, foarte problematic. Se pare că este bine documentat. De asemenea, avem astfel de probleme și în Regatul Unit. Există, de asemenea, probleme cu migranții și capacitatea acestora de a-și deschide un cont bancar. Bineînțeles, principala problemă este dificultatea de a prezenta un act de identitate. Pentru că în unele țări nu există o tradiție îndelungată a cărților de identitate sau a documentelor legale pentru toată lumea pentru toate persoanele care trăiesc oficial într-o țară. De exemplu, în Irlanda a fost uh, surprinzător să constatăm că pot fi folosite foarte multe documente pentru a dovedi identitatea. Și chiar dacă locuiești legal în Irlanda, uh, în un, une, poți să folosești un document sau altul. Deci este o situație specifică și aceasta pune probleme specifice. De asemenea, există probleme în special pentru comunitățile de romi din unele state membre ale Uniunii Europene. Și în Italia, uh, această problemă a fost bine studiată și chiar colegul meu prezent în această sală a derulat astfel de studii privind includerea financiară. Apoi, uh, nivelul redus al veniturilor este o cauză pentru care se refuză deschiderea sau închiderea unor conturi bancare în Bulgaria, Grecia, Irlanda, Italia, Polonia și Slovacia. Acest motiv nu este justificat uh, dacă conturile nu sunt uh, legate de o mm, opțiune de overdraft, de descoperire de cont. Apoi, în Belgia s-a identificat o problemă și anume Uh, teama ca sumele plătite într-un cont să nu fie mm, sustrase. Și multe dintre aceste persoane au avut astfel de probleme din această cauză. și în Irlanda există un fel de autoexcludere, în sensul că persoanele respective nu se consideră bancabile și nu se așteaptă ca băncile să le mm, ofere servicii bancare. Care este capacitatea potențială de a avea o viață normală fără un cont bancar? Noi considerăm că excluderea este relativă și de aceea am vrut să analizăm uh, care este intensitatea excluderii financiare. Credem că lipsa de acces uh, la un cont bancar uh, este o sursă de excludere atunci când penetrarea bancară este importantă, iar utilizarea serviciilor bancare este necesară în multe activități zilnice. Domnul Clute a menționat uh, necesitatea ca persoanele să aibă un cont bancar pentru a închiria un apartament, de exemplu, sau pentru uh, a-și găsi un loc de muncă sau pentru includere socială. Bineînțeles, acestea sunt principalele motive care creează probleme. Aceasta înseamnă că este un uh, fenomen uh, relativ. În ceea ce privește penetrarea bancară, excluderea financiară uh, este o problemă în Belgia, Germania, Franța, Norvegia și Spania și în special pentru persoanele vârstnice. Poate în alte țări dificultatea nu este atât de mare, de exemplu în Bulgaria, Grecia, Polonia și Slovacia. Uh, vă voi prezenta acum concluziile și recomandările referitoare la accesul uh, la un cont bancar și utilizarea acestuia. Considerăm că pentru a implementa un cont bancar de bază, acesta trebuie să fie oferit de către toți furnizorii de servicii bancare și să permită tranzacții financiare curente. Acest cont trebuie să fie propus la un cost anual rezonabil și să nu aibă o linie de creditare cu descoperit de cont. Un uh, cont uh, bancar uh, de bază permite rezolvarea unor probleme pe cum lipsa de acces din cauza unor costuri excesive sau lipsa de acces din cauza complexității administrării contului sau există lipsa de acces din cauza lipsei de tehnologie. În Suedia, de exemplu, includerea și, de fapt, excluderea bancară uh, crește pentru că se închid uh, sucursale bancare și serviciile sunt oferite pe internet, dar nu toți oamenii au acces la internet. Apoi există lipsa de acces din cauza mm, nedisponibilității sucursalelor bancare. Și dacă mm, discrepanțele tehnologice nu sunt rezolvate, și aceasta reprezintă o problemă. Apoi există um, o lipsă de acces din cauza unui uh, istoric de incidențe bancare. Lipsa um, accesului uh, se datorează și refuzării de către bănci din cauza gradului de îndatorare. Apoi uh, trebuie să vedem care ar fi eficiența unei legislații sau a unei autoreglementări cu privire la contul bancar de bază. O astfel de legislație ar trebui să se aplice tuturor operatorilor și să se bazeze pe o definiție specifică a serviciilor bancare sugerate și să se fixeze un cost maxim. De asemenea, ar trebui să existe un mecanism de control ușor accesibil uh, pentru consumator și trebuie să presupună anumite constrângeri în caz de neconformare. Mai mult, trebuie să se bazeze pe o bună comunicare uh, astfel încât să ajungă la persoanele care au nevoie de aceste servicii. Acesta este un subiect foarte important atunci când se implementează un astfel de drept. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Mulțumesc. Acum vreau să dau cuvântul doamnei Catarina Klamkova. Mulțumesc, domnule președinte. Am să vă vorbesc despre un exemplu practic uh, din Republica Cehă. Eu sunt uh, membru al grupului de lucru pe marginea incluziunii sociale din rețeaua de luptă împotriva sărăciei. Un raport realizat în primăvara anului 2008 arăta că 17% din cehi nu au acces la servicii bancare de bază. Deci uh, nu au uh, conturi, uh, nu au acces la carduri, nu pot face economii, de asemenea nu au acces la împrumuturi și așa mai departe. Dacă comparăm această situație față de restul țărilor din UE 25, vedem că doar Alte opt state membre se află într-o situație mai rea, dintre care cinci sunt din uh, estul Europei. Bulgaria și România nu fusese incluse, deci am putea presupune că cetățenii din Europa de Est ar avea probleme mai mari dacă e vorba de accesul la aceste servicii bancare de bază. Cei mai afectați care sunt? Această cercetare are foarte mare legătură cu cercetarea prezentată anterior, deși Republica Cehă nu fusese uh, inclusă în acesta. E vorba de persoane care sunt exclus, excluse social sau trec printr-o criză socială, romi. E vorba de persoane cu uh, un nivel de educație scăzută, de asemenea grupuri cu venituri scăzute, șomeri, uh, mame singure, persoane cu dizabilități, persoane în vârstă, cei care se află în zonele rurale, cei care au datorii sau a, alte probleme financiare. Noi am lucrat cu familii individuale, cu copii, cu cei care cu tinerii care trec prin uh, crize socială, am utilizat servicii pedagogice și suntem specializați, deci, pe lucrul la fața locului și dorim în urma acestuia să facem recomandări tocmai în vederea schimbării sistemului național. Iar numărul de clienți pe care l-am avut în 2010 era de 1800. Majoritatea dintre ei erau de etnie romă și uh, 496 dintre clienți aveau probleme cu datorii și cu excluziunea financiară. Aceasta este principala muncă pe care o desfășurăm noi. E vorba de supraîndatorare și aceasta are legătură cu excluziunea socială, așa cum să, am să explic mai târziu. De ce sunt probleme cu accesul la aceste servicii bancare în Republica Cehă? Există obstacole de tip extern, de asemenea intern și am să vorbesc despre soluțiile posibile la care ne-am gândit, din punctul de vedere al obstacolelor externe. Acestea au de-a face cu cercetarea pe care am făcut-o și majoritatea persoanelor care se confruntă cu această problemă sunt persoane cu venituri scăzute sau care trăiesc de pe urma ajutoarelor sociale, au foarte puțini bani, așa că cheltuiesc mai mult cash. De asemenea, sunt persoane îndatorate tocmai din cauza lipsei veniturilor și din cauza faptului că serviciile pe care le utilizează sunt în general mai scumpe decât uh, serviciile generale existente. Principalul element pe care l-am remarcat, principalul motiv pentru care nu se dorește uh, să se aibă un cont bancar în cazul acestor persoane este că există această teamă de a pierde fondurile pe care le pun în bancă în urma unei confiscări a bunurilor. Printr-o decizie a tribunalului și aceasta i-ar putea pune în imposibilitatea de a-și păstra economiile pe care le au. De aceea ei hotărăsc să nu-și deschidă un cont bancar, chiar dacă n-ar trebui să plătească comisioane din această din cauza acestei temeri față de confiscarea bunurilor lor. Un alt obstacol care are de face cu piața muncii este vorba de uh, scăderea salariilor sau chiar neplata acestora. Și aici este implicată și această teamă față de uh, confiscarea bunurilor și de multe ori ei utilizează contul bancar, de exemplu, al unei alte persoane, ceea ce și aceasta prezintă un risc și uh, îi stigmatizează și mai mult în fața angajatorilor. De asemenea, comisioanele bancare în Republica Cehă sunt destul de ridicate. Se spune că sunt comisioanele dintre cele mai înalte în Uniunea Europeană și acestea favorizează în special uh, persoanele care au uh, transferuri bancare și, în general, venituri foarte mari. Uh, băncile principale au comisioane mai mari și dacă e vorba de bănci cu comisioane mai mici sau chiar gratuite, acestea sunt cele care oferă acces electronic iar problema este tocmai uh, accesul care lipsește pentru uh, aceste persoane. Din cauza uh, veniturilor scăzute și din cauza condițiilor de locuit, care sunt destul de sărace. Aceasta implică, deci, niște costuri mai ridicate pentru tranzacții uh, financiare, cum ar fi uh, transferurile sau alte tipuri de tranzacții. Și aceasta face ca managerii bancari să fie mai atenți, să fie mai precauți. Și există și un alt element, uh, cel al economiei informale și al economiei gri. Există și multe posturi sezoniere pe această piață care sunt prezente. În ceea ce privește obstacolele externe, e vorba de o educație scăzută, de proastă calitate, o lipsă de informații financiare, foarte puține competențe pentru a înțelege și a citi contractele necesare, contractele bancare. Mai avem însă uh, asistenți uh, care participă în mod voluntar pentru NGO-uri care ajută aceste persoane pentru a înțelege mai bine condițiile financiare care le sunt uh, oferite. De asemenea, în zonele rurale uh, se utilizează mai mult uh, serviciile poștale oferite. Aceasta face ca accesul la serviciile financiare standard să fie mai scăzut la împrumuturi, credite ipotecare, posibilitatea de a avea uh, descoperire de cont sau card de debit. Aceasta este partea, de fapt, cea mai riscantă, pentru că în cazul în care aceste persoane au nevoie în mod rapid de bani, până la urmă recurg la camătă și plătesc uh, dobânzi foarte ridicate pentru împrumuturile pe care le fac. Băncile din uh, Cehia au uh, adevărate hărți stabilite cu zonele unde există un număr mai mare de persoane care împrumută de asemenea, se dau informații false în legătură cu uh, domiciliul lor și aceasta este, bineînțeles, ilegal. Obstacole de tip intern, în principal de tip psihologic. Persoanele dezavantajate din punct social se confruntă deseori cu um, uh, acte, acțiuni discriminatorii din partea instituțiilor oficiale. De multe ori ei sunt respinși iar aparența profesionistă a funcționarilor băncilor ar putea să fie o altă barieră. De multe ori uh, există proiecte speciale, se oferă uh, servicii acasă, la domiciliu și anumite categorii de uh, populație sunt atrase către astfel de servicii. Există de asemenea și livretul de economii care este popular în Cehia, este și mai ușor de utilizat, în special pentru persoanele în vârstă. Pentru ei acesta este similar cu uh, numerarul practic pe care îl țin acasă, nu uh, se identifică cu niște servicii mai virtuale oferite de bancă. Există și uh, o scădere a proactivității în ce privește căutarea activă a informației, teama, neîncrederea, atitudinea conservatoare și, în sfârșit, dacă vine vorba despre soluții posibile pentru a facilita și mai mult comunicarea, cooperând cu serviciile sociale, cu asistenții sociali și cu NGO-urile care sunt acreditate pentru astfel de servicii și pentru servicii financiare în special, de asemenea informații mai accesibile și mai bine țintite în legătură cu produsele și serviciile oferite, care să uh, pozitivizeze și sectorul uh, non-bancar, pentru că sectorul bancar consideră că astfel de servicii nu, este făcut, uh, nu sunt făcute pentru ei educație financiară și consiliere în școli, dar și la fața locului, comisioane bancare scăzute sau chiar inexistente, un acces uh, electronic sau pe internet mai sigur, acesta este, merge mână-mână cu o locuință decentă, dezvoltarea unor competențe specifice, de exemplu matematică și așa mai departe, în uh, curriculum școlar, aceasta în primul rând în învățământul uh, primar, mai multe servicii oferite de NGO-uri, în special în uh, localitățile și în uh, regiunile unde există o mai mare excluziune socială și unde trebuie oferite mai multe servicii studenților. Ar fi nevoie de programe de ajutorare pentru cei care au credite sau împrumuturi sociale. Există un astfel de program de microcredite în Slovacia, posibilitatea de a avea rate pe termen lung și uh, amânarea uh, confiscărilor. În general, uh, problema împrumuturilor se pune pentru persoanele din clasa mijlocie, uh, și depinde foarte mult de existența sau nu a unui loc de muncă. Trebuie țintite de asemenea și grupurile dezavantajate din punct de vedere social, care în general sunt uh, afectate de împrumuturi cu dobânzi foarte ridicate. E nevoie de o mai mare publicitate și de condiții de credit uh, care să fie oferite de companii nebancare și, de asemenea, promovarea unei ocupări stabile. Mulțumesc! Mulțumesc. Dau cuvântul acum domnului Milberg. Mulțumesc, domnule președinte, și pentru ocazia de a discuta astăzi și despre câteva aspecte legale, juridice ale excluziunii financiare. Eu aș dori să abordez acum uh, problemele uh, juridice în acest domeniu care au rezultat pe baza unor uh, consultări la nivel UE. Permiteți-mi să per prezint întâi abordarea din Germania, apoi să mă refer la baza la temeiul legal pentru legislație și apoi uh, la aspectele legale. În orice caz, uh, surprinzător este faptul că în multe țări accesul la un astfel de cont bancar de bază nu se leagă de dreptul legal la un astfel de serviciu sau uh, ca în cazul Germaniei, unde există o un angajament uh, din partea organizațiilor bancare de a oferi astfel de servicii. Hai. În, uh, în Germania există un astfel de cont bancar uh, pentru fiecare, care a fost însă și criticat pentru că băncile au și posibilitatea de a refuza un astfel de cont. Există și o modalitate de soluționare a unor astfel de divergențe, dar care este voluntară și neobligatorie. S-a evaluat o introducere a unui drept legal la accesul unui cont bancar, ceea ce însă nu s-a pus în practică. Uh, guvernul uh, german s-a orientat uh, în funcție de recomandările organizației de organismului de resort din Germania și cântărește introducerea unui astfel de drept. În ceea ce privește nivelul european, dacă ne gândim la o, um, un uh, drept legal pentru accesul la astfel de cont bancar, temeiul juridic care ar putea fi avut în vedere este articolul 114, uh, alineatul 2 din Tratatul de Funcționare a Uniunii Europene. Însă, uh, nu ar fi vorba aici de o armonizare a pieței interne, pieței unice, Pe de altă parte, un temei legal mai potrivit ar fi articolul 169 alinitul 2, punctul 2 din uh, Tratatul de Funcționare a Uniunii Europene, care nu vizează piața internă, însă Aici nu am avea o standardizare a politicilor în statele membre și nici o specificare a standardelor minime, uh, așa cum și-ar dori uh, Comisia. Acestea sunt aspectele uh, legale care vizează acest uh, drept la un cont uh, bancar de bază. Comisia prevede uh, ca acest drept să existe doar pentru un singur cont bancar, ceea ce ridică întrebarea cum anume să dovedești dacă există deja sau nu un uh, cont bancar, ceea ce s-ar putea soluționa doar printr-un fel de registru central pentru astfel de conturi, atunci uh, dacă se dorește introducerea unui drept uh, de acest gen la nivel european. Tot în acest context uh, se pune întrebarea în ce limbă ar trebui prezentate documentele pentru deschiderea unui cont bancar, dacă, de exemplu, cineva din Grecia dorește să deschidă un cont bancar în Germania sau în Danemarca și primește informațiile bancare în germană sau daneză, uh, probabil că accesul ar fi mult îngreunat și neatractiv băncile care au uh, filiale și sucursale în mai multe state ar putea să abordeze această problemă prin sau să se eschiveze de la această uh, problemă prin uh, punerea la dispoziție a documentației bancare doar în limba uh, statului în care funcționează. Apoi, mai există și o listă de limitări care să evite folosirea unui cont bancar în scopuri de fraudă dacă, de exemplu, persoane uh, care mm, lucrători bancari sunt amenințate de către clienți, au dreptul să refuze deschiderea unui cont bancar. Apoi, în ceea ce privește comisioanele uh, bancare, mă voi referi în mod separat la acest aspect. Legate de deschiderea unui cont bancar, uh, ar fi și emiterea unui card de debit. Asta ridică însă probleme suplimentare, pentru că, pe de o parte, trebuie ca acest, acest card de debit să ofere posibilitatea să ridici bani și de la automatul bancar. Pentru a evita un descoperit de cont, trebuie să se poată verifica dacă uh, există bani în cont, ceea ce implică ca toate automatele bancare din Uniunea Europeană să fie online și să poată verifica dacă există bani în cont. Și, practic, lucrurile merg și mai departe, uh, lucrurile ar trebui să funcționeze astfel la nivel mondial, lucruri pentru care nu există o soluție tehnică în momentul de față. O problemă similară apare și atunci când acest card se utilizează cu pinul pentru cumpărături pe internet. Apoi, uh, cazurile uh, de furt și cum anume să se repartizeze riscul până în momentul de față. Uh, directivele în vigoare prevăd ca clientul să suporte doar 150 de euro, restul fiind preluat de bancă. Ceea ce duce direct la punctul următor. Comisia propune să existe să se poată percepe un comision uh, corespunzător, rămâne de văzut cum va fi definit acest lucru, pentru administrarea unui cont bancar. Însă cred că acest aspect uh, se subordonează unui altuia și anume administrarea unui cont bancar uh, va fi mai dificilă și mai costisitoare pentru bănci pentru că vor apărea și executări silite pe conturile bancare. În uh, Germania, astfel de executări silite fac ca uh, clientul să mai poată dispune în continuare de o anumită parte din fonduri așa prevede legislația, însă din partea uh, băncilor uh, astfel de uh, servicii sunt dificile, complexe și nu pot fi facturate, practic, date mai departe către client. Și, practic, asta face ca comisioanele percepute pentru administrarea contului să fie puizate deja de astfel de uh, servicii suplimentare din partea băncilor. Practic, băncile ar avea de suportat uh, niște costuri mai ridicate. Apoi, ar trebui să se prevadă și posibilitatea anulării uh, unui cont bancar atunci când mai există premisele uh, care au dat uh, drept au dat naștere la dreptul legal pentru deschiderea respectivului cont, așa cum vă spuneam, atunci când există amenințări, etc., la adresa personalului bancar sau dacă se depășește limita de descoperit de cont uh, agreată. Apoi, Sancțiunile nu au fost amintite până acum, însă uh, trebuie totuși discutat aspectul pentru că vorbim despre un drept legal al cetățenilor europeni vis-a-vis -vis de orice bancă din Uniunea Europeană. Însă și aici se pune întrebarea uh, lingvistică, cum anume poate să-și urmărească clientul în justiție acest drept, unde să se adreseze justiției, în ce țară. Aceste chestiuni mai trebuie clarificate. Și cu această prezentare incompletă a a, a situației în ceea ce privește dreptul uh, legal la un cont bancar, am ajuns la finele prezentării mele. Mulțumesc foarte mult! Acum uh, voi reveni la domnul raportor, domnul uh, Clute, invitându-l să facă observațiile pe care le crede de cuvință. Mulțumesc! Mai întâi aș dori să vă mulțumesc pentru explicații. Eu cred că un punct care mi-a tras atenția este cel al executării silite, pentru că primii Doi vorbitori au arătat că acest aspect este o mare problemă pentru acele persoane care nu au un cont uh, bancar și care se feresc să solicite deschiderea unui astfel de cont bancar datorită fricii de uh, a fi executați siliți. În uh, Germania există acum posibilitatea de uh, a avea un cont bancar care să fie scutit de executare silită. Poate puteți să ne spuneți câteva cuvinte în acest sens, domnule Mühlberg, și ce experiență există până acum. Mulțumesc. Introducerea acestui cont P, așa cum se numește în jargonul uh, nemțesc, este încercarea de a reduce costurile uh, pentru bănci care apar datorită acestor executări silite. Și asta se referă la uh, uh, fondurile existente în cont până la o anumită uh, valoare. Această protecție de executare silită, însă această protecție vizează doar minimalizarea costurilor care apar legate de executarea silită. În ce măsură această modificare legală a dus la reducerea acestor costuri e uh, controversat, există discuții și dezbateri pe această temă în Germania, însă doresc să subliniez încă o dată, e vorba de reducerea costurilor procedurii. Nu e vorba de problema, așa cum a fost amintită de antevorbitorii mei, uh, ca titularii conturilor bancare să nu mai dispună de niciun fel de uh, fonduri din contul bancar. Deci ei aveau în continuare un drept la o, o sumă care să le permită să trăiască. Pen, pentru mine important este și pentru o soluție comunitară să existe astfel de sume care să fie excluse de la executarea silită pentru a permite oamenilor să uh, trăiască în continuare. Dau acum cuvântul uh, Comisiei, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să exprim câteva comentarii la această discuție, pentru că al doilea grup de lucru se referă la inițiative europene și nu aș vrea să anticipez discuția. Voi reveni încă o dată și mai târziu. Oricum, Comisia împărtășește analiza acestui grup cu privire la problemele care decurg din excluderea financiară și, așa cum spunea și domnul raportor, domnul Clute, vom avea o inițiativă în mai-iunie. Nu știm încă despre ce instrument vorbim, dacă va fi o directivă sau un regulament, dar vom avea o inițiativă legislativă. Considerăm că există o problemă reală în Uniunea Europeană care justifică o acțiune la nivel european. În analiza noastră, noastră datele cantitative sunt foarte limitate, sunt dispersate doar 7% din populația adultă din Uniunea Europeană uh, nu deține un cont bancar. Poate aceasta se datorează unei excluderi voluntare din cauza lipsei de alfabetizare sau din cauza lipsei de încredere în uh, sistemul bancar. Dar printre cei 7% uh, estimăm că 6-7 milioane de oameni se confruntă cu o excludere reală, așa cum a spus domnul Jeruzalmi în ceea ce privește acțiunile statelor membre în acest domeniu. În unele țări există un drept general la un cont bancar, așa cum este în statele scandinave, Suedia, Finlanda și Dan Danemarca. În Franța și Belgia există un drept foarte detaliat, în alte state membre există o autoreglementare, în Regatul Unit, Olanda și Germania. Uneori primim întrebări de la autoritățile naționale cu privire la eficiența acestor mecanisme. Deci a existat uh, o astfel de schemă diferențiată în ceea ce privește acțiunile statelor membre, ceea ce necesită o intervenție europeană. Pentru că scopul este să oferim uh, fiecărui consumator din Uniunea Europeană care nu are cont bancar dreptul de a avea un cont bancar. Și mă voi opri aici, dar voi reveni mai târziu uh, referitor la alte aspecte costuri și altele. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc! Aveți vreo reacție, domnule raportor? Ja, um, jetzt nicht direkt drauf, ich denke, dass... Da, nu am să reacționez direct la spusele comisiei. Cred că formulările au fost uh, clare și în ceea ce privește intențiile comisiei. Aș aminti însă alte două aspecte pe care le-am putea poate detalia. Eu am remarcat că există două linii generale. Cea care privește lucrurile din perspectiva socială, ca și doamna Klamkova, care are această perspectivă a sărăciei, a lipsei de educație, ca motive ale lipsei de acces la un cont bancar. Ați vorbit despre chestiunea îndatorării și a supraîndatorării. Despre această temă ar fi dorit să vorbească domnul Lupoviț, care însă nu poate fi aici din motive de sănătate. Și apoi mai există și aspectul juridic, pentru că Uniunea Europeană nu poate uh, face în, acești, în acest sens decât uh, pași legislativi, dar uh, lucrurile sunt foarte legate de aspectul social și întrebarea este cum putem lega cele două aspecte astfel încât să găsim o soluție. S-a spus că această lipsă de acces uh, se bazează deseori pe lipsa de informații, ceea ce face ca în anumite țări, în anumite regiuni uh, să poată crește un fel de piață gri care uh, practic este un fel de punte sau se află uneori la limita legalității V-aș fi recunoscător dacă ați putea detalia puțin această problemă și ne-ați putea prezenta eventual propuneri de soluționare pentru a ști cum anume putem crea prevederile legislative astfel încât să contracareze și acest fenomen. Mulțumesc. Îmi dați voie, vă rog, să răspund în franceză. Într-adevăr, efectul uh, supraîndatorării și excluderii financiare sunt uh, legate. Cele două fenomene sunt legate între ele și se mm, provoacă unul pe celălalt. Supraîndatorarea este un proces care se construiește atunci când există un dezechilibru de durată între uh, venituri și cheltuieli într-o gospodărie. Oricum, uh, există o problemă la care putem să lucrăm și anume obținerea accesului la produse financiare adecvate. Deci eu revin mereu la această idee de produse adecvate propuse consumatorilor pentru a le satisface nevoilor fără să existe uh, riscuri uh, care sunt legate de fluctuațiile din uh, viața de zi cu zi, care sunt uh, inerente. Dacă ne uităm la impactul supraîndatorării asupra excluderii financiare, este clar că atunci când ai un trecut um, de incidențe bancare, acestea sunt interpretate de către bănci ca un semnal prost ceea ce este logic. Și atunci se interzice accesul um, la un cont fără posibilitatea de descoperit de cont. Deci aceasta este o problemă. Apoi, uh, în cazul uh, supraîndatorării, dacă se refuză accesul la servicii financiare adecvate, printr-o propunere financiară clasică, ajungem în situații cu oferte paralele, uh, situații de subprime sau uh, împrumutători uh, ilegali. Și atunci se creează și alte dezechilibre și alte probleme, precum împrumuturile ilegale. Apoi, uh, dacă nu există limită în ceea ce privește dobânzile, și aceasta poate să afecteze protecția consumatorului. Pe de altă parte, uh, excluderea financiară poate să agraveze și să provoace supraîndatorare. De exemplu, Uh, sub pretextul unor venituri insuficiente, oamenii uh, apelează la produse foarte costisitoare sau la produse periculoase, pentru că contextul legal în unele țări nu interzice astfel de credite, care au, de exemplu, uh, dobânzi variabile în, pe durata de viață a creditului. Și atunci din cauza excluderii, unele persoane nu au a, nu au de ales. Deci, până la urmă, este vorba de alegere, de opțiune, astfel încât piața să ofere o gamă largă de opțiuni tuturor consumatorilor. Dacă consumatorii nu au de ales, atunci uh, sunt uh, obligați să apeleze la produse toxice, între ghilimele și de aceea se încurajează existența unor astfel de produse pe piață. Mulțumesc, doriți să reacționați, uh, domnule raportor, și comisia dorește să reacționeze? Dau întâi cuvântul comisiei sau dumneavoastră? Comisia întâi. Mulțumesc, domnule președinte. Voi continua în francez. Aș vrea să reacționez la observațiile profesorului Mulbert Intenția Comisiei este să interzică posibilitatea de acces la descoperit de cont în legătură, în corelare cu contul bancar de bază, tocmai pentru a nu exista un risc de supraîndatorare și un risc de utilizare necorespunzătoare a conturilor de către persoane care nu au o cultură financiară adecvată. Pe de altă parte, este vorba de o măsură de protecție a băncilor, pentru că riscul de gestionare necorespunzătoare reducere a datoriei uh, nu va mai exista pentru bănci. Deci este vorba de o, uh, o protecție pentru furnizorii de servicii și pentru beneficiarii serviciilor. Credem că acesta este un criteriu fundamental. Domnul profesor Mulbert a făcut câteva observații pertinente cu privire la limitele tehnologice, de exemplu, uh, citirea cardurilor de debit în ATM-uri Vrem să rezolvăm această problemă și vrem să evităm o descoperire de cont uh, fortuită și atunci este bine să limităm utilizarea cardului de debit. Nu am prevăzut uh, neapărat să mergem la un astfel de nivel de detaliu în propunerea noastră, dar ideea de bază este să evităm orice risc de utilizare inadecvată a cardului de debit uh, care ar putea să genereze un descoperit de cont. Et, et quant au risque de perte de la carte... În ceea ce privește riscul de pierdere a cardului, nu știu dacă domnul Jeruzalmi sau altcineva spunea că nu ar trebui să dezvoltăm produse specifice pentru o anumită parte a populației care ar risca să fie stigmatizată. Noi considerăm uh, că contul bancar de bază se încadrează în sfera de aplicare a directivei privind serviciile de uh, plăți și situațiile de pierdere a cartului sunt acoperite de această directivă. Mulțumesc, mulțumesc. Dau acum cuvântul domnului raportor, dacă dorește să intervină. Dacă și alt uh, vorbitor dorește să intervină, vă rog să o faceți. Ja, äh, also vielleicht noch mal einen Blick auf, auf den Zusammenhang äh, der, der sozialen Probleme. Aș dori să revin puțin asupra problematicii sociale și a posibilităților de reglementare pe care le avem. V-ați referit uh, și dumneavoastră la chestiunea limitării dobânzilor care poate ar depăși cadrul reglementărilor pe care le avem în vedere în momentul de față. De aceea poate se pune întrebarea dacă ar fi util, necesar să ne gândim și la alte reglementări uh, nu în momentul de față, pentru că aspectul incluziunii sociale se leagă strict de accesul la uh, servicii bancare. Dumneavoastră v-ați referit însă la chestiuni care vizează educația, limitarea acreditării, eventual la ofertelor și dacă transferăm uh, aceste lucruri în sensul creării unei oferte corespunzătoare pentru aceste grupuri țintă, se ajunge și la um, posibilitatea acordării de credite ieftine pentru astfel de uh, categorii sociale, ceea ce impune însă totuși niște anumite limitări uh, uh pentru directiva pe care ne-o propunem. În acest sens, uh, o întrebare adresată și Comisiei în sensul uh, posibilităților de a aborda și aceste uh, chestiuni care sunt la poate undeva la limita sferii de aplicabilitate a acestei directive. I, I'm not sure, uh, I'm not sure I grasp... Nu știu dacă am înțeles foarte bine intervenția dumneavoastră. Vă referiți la posibilitatea de a limita rata dobânzii într-un fel? Also die Frage ist nochmal, wie weit... Uh... Întrebarea e cât de departe va merge Comisia cu propunerea sa. S-a spus că uh, pe lângă chestiunea reglementării accesului la servicii bancare, ar fi nevoie și de alte reglementări uh, care să abordeze chestiunea suprantatorării. Am uh, înțeles și din partea reprezentanților bancari că există două modalități de utilizare a cardurilor bancare cu utilizarea PIN-ului, ceea ce funcționează doar atunci când există fonduri în cont, dar în Germania mai există și procedura așa numitei debitări directe, unde trebuie doar să semnezi, iar apoi banii sunt uh, colectați din contul tău și mă întreb dacă aici există o posibilitate de reglementare. În ce măsură joacă și aceste aspecte un rol uh, în actualele intenții ale Comisiei? Uh, thank, thank you. I better understand. Mulțumesc, am înțeles mai bine data aceasta. Probabil că ar fi trebuit să spun dinainte, pentru că spiritul inițiativei legislative care va veni este aceea de a veni cu principii foarte înalte. Deci, la momentul acesta nu doream să intrăm în detalii. Dorim să oferim destulă flexibilitate statelor membre pentru a-și menține sistemele care eventual funcționează acum și sunt implementate. Iar filozofia noastră cel puțin din punctul de vedere al propunerii Comisiei, nu știu ce se va întâmpla după aceea la, la Parlament sau la Consiliu, dar în propunerea pe care o va face Comisia, nu avem intenția să intrăm în foarte multe detalii, dar referitor la descoperirea de cont, vom arăta foarte clar că descoperirea de cont autorizată sau neautorizată nu poate fi oferită în cadrul unui serviciu bancar de bază sau ca un serviciu suplimentar care este legat de un serviciu bancar de bază. Deci, în acest sens, suntem foarte clari și din punctul de vedere al tehnologiei, dacă tehnologia nu este disponibilă și nu știu dacă este așa sau nu, dar dacă ar exista limitări din punctul de vedere al tehnologiei și dacă ar exista riscul unei descoperiri de cont pentru că tehnologia n-ar permite detectarea acestei descoperiri de cont, atunci această uh, posibilitate ar fi interzisă. Mr. Per, Mr. Milber, please. Yeah. daran anknüpfen darf ich äh, noch... Domnul Milbert. Încă două precizări din partea mea. Accesul pe bază de PIN uh, este doar atunci uh, o piedică împotriva intrării pe minus, să spun, pe cont, dacă există o legătură electronică cu banca, pentru că doar atunci se poate verifica dacă există bani în cont. Abuzul uh, cardului se bazează tocmai pe faptul că în anumite țări și în Uniunea Europeană, dar uh, și mai mult în afara Uniunii Europene, a fost posibil să ridici bani utilizând PIN-ul, fără să existe o legătură cu serverul băncii, astfel încât uh, nu se putea verifica dacă există fonduri suficiente în respectivul cont. De aceea, <clears throat> uh, și spuneam și în intervenția mea anterioară că acest lucru, din punct de vedere tehnologic, ar însemna ca toate serverele și toate automatele bancare să fie online conectate. Acesta fiind primul aspect pe care am dorit să-l precizez, iar în ceea ce privește abuzul și spusele reprezentantului uh, Comisiei, care a făcut trimitere și la altă reglementare a Comisiei care ar limita accesul sau uh, riscul uh, pentru uh, clientul bancar atunci când uh, în caz de furt sau de pierdere a cardului, care ar prelua doar 150 de euro ceea ce dacă s-ar dacă s-ar impune, ar însemna că costurile sau riscul aferent pentru bănci nu ar putea fi acoperite din simplu comision bancar, uh, fie că e vorba de 12, 24 sau 36 de euro pe an. Mulțumesc. Mulțumesc, doamna Clamcova. Vreau să spun care este situația în Republica Cehă, care este mai complicată. Dacă vom avea un acces de bază la serviciile bancare, nu știu care vor fi avantajele pentru categoriile de populație specifice. Vorbeam mai devreme de acel 17% dintre cei care nu au acces. De ce avem nevoie de o soluție dorită? Dacă va exista un astfel de acces la serviciile bancare, de ce ne-am putea imagina că oamenii ar fi atrași de aceste servicii de bază, pentru că obstacolele rămân în continuare aceleași. Deci, dacă nu există o posibilitate a consolidării împrumuturilor, vorbesc aici de persoane cu venituri scăzute, care trăiesc de pe urma ajutoarelor sociale, cu îndatorare pe termen lung, dacă acestea nu sunt în stare să-și consolideze datoriile, prin accesul la aceste conturi, deci dacă accesul nu înseamnă în același timp și consolidarea datoriilor și, uh, de exemplu, rate mai reglementate care să le permită să aibă o marjă de manevră pentru a cheltuielile curente, atunci n-ar exista niciun motiv pentru ei să acceseze aceste servicii. Și există și posibilitatea împrumuturilor sau a creditelor ipotecare oferite. Avantajul unui astfel de cont bancar ar fi acela tocmai de a avea acces la credite, împrumuturi care ar fi mai uh, interesante decât uh, cele oferite de companiile non-bancare. Eu, de exemplu, dacă aș avea un cont bancar, problema se pune dacă uh, pot să fiu în siguranță cu familia mea că nu îmi voi pierde banii și dacă aceasta îmi va permite să am acces la un împrumut mai interesant pentru casă, de exemplu, pentru a avea o locuință mai bună sau nu. Dacă nu, pentru că practic asta ne interesează pentru aceste categorii de populație din Republica Cehă. Dacă nu, nu știu care sunt avantajele pe care le-ar prezenta un astfel de cont. Mulțumesc, doamna Klamkova, domnule Klunt. E important că ne atrageți atenția asupra acestor conexiuni, pentru că avem de-a face cu persoane care se confruntă și cu alte probleme, însă mă tem că cu un astfel de regulament sau directivă nu vom putea soluționa aceste probleme. Trebuie să uh, admitem acest lucru, însă reglementările care ar fi necesare uh, pentru astfel de soluție n-ar mai intra în prerogativele Uniunii europene, ceea ce desigur constituie o problemă. Putem uh, să reținem uh, aceste uh, aspecte, însă acesta este și obiectivul pe care ni l-am propus astăzi, să vedem lucrurile din perspective diferite. Dacă mai dorește cineva să intervină, dacă nu, um, v-aș propune să avem o scurtă pauză și să revenim pentru a doua parte a întâlnirii noastre la 11 fără un sfert. So, ja. Ich denke... Ei bine, am ajuns la 11 fără un sfert, s-a încheiat pauza noastră. Vă propun să continuăm. În prima parte am încercat să abordăm problema situațiilor specifice de la fața locului, pe ansamblu, dar și pe baza exemplului din Cehia. În a doua parte, vrem să ne concentrăm asupra găsirii de soluții și aici, desigur, trebuie să ne întrebăm cum anume trebuie să arate o astfel de reglementare. Vă spuneam că în Germania există această reglementare voluntară, în alte țări există prevederi legale și de aceea încercăm să vedem care sunt experiențele cu aceste sisteme sau concepte diferite, ce ar fi mai bine pentru grupurile noastre țintă. O altă chestiune este și chestiunea accesului, dar și a utilizării, ce alte servicii conexe să mai fie legate de acest cont. în anumite țări trebuie să ai posibilitatea să uh, faci ordine de uh, plată periodice, să poți plăti direct facturile, etc. Apoi mai există și problema îndatorării aferentă cardurilor de credit și cred că toți cei care au uh, luat cuvântul azi dimineață au fost de acord în această privință că trebuie uh, incorporat un fel de protecție pentru a nu se ajunge la îndatorare. S-a vorbit și despre aspectele tehnice. Acum, în a doua parte, vrem să vedem care sunt posibilele soluții și am să dau acum cuvântul domnului Manfred Westphal, Westphal din Republica Federală Germania, vine din partea unei organizații pentru consultarea consumatorilor și a analizat această chestiune. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule Clute. Nu uh, vin din partea unei uh, asociații pentru consultarea consumatorilor, ci din partea uh, centralei pentru protecția consumatorilor, unde coordonăm uh, politicile pentru sucursalele, de fața locului care se ocupă de consultanța propriu-zisă. Aș dori acum să încerc să dau o explicație cum anume uh, se poate dota un astfel de cont bancar de bază ce alte facilități să mai aibă. Și apoi uh, mă voi referi și la accesul la alte servicii bancare pe lângă contul curent. Avem uh, probleme cu serviciile financiare, care sunt foarte diverse și aș dori să atrag atenția doar asupra ultimului punct, accesul la uh, Uh, servicii financiare de bază în condiții corecte nu este garantată. E foarte greu însă de obținut cifre concrete. Se estimează însă că circa 100 uh, până la 300 de mii de gospodării încă nu dețin un astfel de cont bancar, deși ar avea nevoie de el uh, pentru a putea participa la viața economică și socială. Serviciile bancare de bază, astăzi discutăm chestiunea accesului, dar există și dimensiuni suplimentare. Astfel, Comisia Europeană, deja la finele anului 2004, a prezentat un studiu care se intitula uh, servicii de bază bancare și care își propunea să facă uh, progres în acest sens pentru a facilita și informarea și a facilita și o comparabilitate a datelor uh, existente pentru ca și consumatorul să poată să-și facă o, propria, o proprie părere prin această posibilitate de a compara. În acest sens s-au uh, făcut uh, pași importanți uh, în uh, ceea ce privește fondurile de investiții, de pildă, în alte domenii încă sunt decalaje. Această temă se dorește fi continuată și în viitor. Întrebarea este ce produse sunt vizate, de exemplu cele de economii pentru uh, pensie, produse pentru pensie, uh, în special uh, în, uh, datorită faptului că în multe uh, state uh, Pensia de stat uh, se reduce treptat, iar oamenii trebuie să <clears throat> încheie și produse private pentru pensie. Și asta uh, deseori face ca aceste produse să fie mult prea complexe pentru uh, consumatorii particulari. Aș dori să mă refer pe scurt la studiul Comisiei Europene din iulie 2010. Aici s-a constatat că 30 de milioane de cetățeni din Uniunea Europeană nu dețin un cont curent, că există cinci state unde există reglementări legale în acest sens, în ceea ce privește accesul, s-a spus deja, Belgia, Franța, Suedia, Danemarca și Finlanda, și șase țări în care există un cod de conduită general sau specific. Germania este una dintre țările unde există o autoreglementare voluntară din 1995 care din punctul nostru de vedere, nu a funcționat deloc. Ceea ce a constatat și uh, guvernul federal în repetate rânduri și în ultimul raport al său și a cerut îmbunătățire, dar nu există monitorizare, nu există o punere în aplicare. Există doar o o, o soluționare a plângerilor, fără însă ca solicitate să fie obligatorii. Apoi, în celelalte 14 state, accesul nu este reglementat. Apoi, s-a constatat că costurile medii pentru un cont curent de bază se cifrează la circa 61,47 de euro pe an Uh, au existat însă și dezavantaje specifice pentru astfel de conturi, de exemplu costuri uh, foarte mari pentru administrare sau costuri suplimentare pentru o utilizare necorespunzătoare a contului și pierderi atunci când uh, detaliile cardului PIN etc. au fost pierdute sau furate, ceea ce se întâmplă însă și în cazul conturilor normale sau dacă se putea accesa mai ușor respectivul cont. În acest studiu s-a constatat că un astfel de cont curent de bază are și avantaje importante. De exemplu, faptul că e mult mai ușor să te angajezi sau să-ți păstrezi un loc de muncă, să închiriezi o locuință pentru că de multe ori contul bancar uh, constituie o premisă pentru astfel de activități. Apoi, ai acces la plăți bancare, costuri de tranzacție mai scăzute decât dacă uh, apelezi la numerar se pot utiliza mai bine plățile electronice, există o siguranță sporită prin mai puține tranzacții numerar și, și pe internet uh, există acum accesul la o serie întreagă de bunuri și servicii pentru care se pot efectua plăți electronice și, bineînțeles, uh, și din punct de vedere financiar uh, nu mai apare acest aspect al excluderii. Ce înseamnă accesul? În opinia mea, uh, premisele pentru a nu beneficia de un cont sunt prea restrictive. Se spune că dacă nu ai un cont, ar trebui să beneficiezi de un cont curent de bază, și că ar uh, trebui să fie extins și asupra unui uh, cazurilor unde există un cont curent, dar care nu funcționează cum ar trebui să funcționeze, ca de pildă în situații în care uh, <clears throat> s-a depășit descoperitul de cont sau uh, există proceduri de executare uh, silită. În principiu, toate băncile, casele de economii și furnizorii de servicii de plată ar trebui să pună la dispoziție acest acces și ar trebui să existe și un drept legal de a avea acces la un astfel de cont curent de bază, însă fără să existe obligație de a-l avea. Dacă accesul este refuzat, ar trebui să existe motive de excludere foarte clare care să permită monitorizare, iar regulile pentru prevenirea spălării de bani și a finanțării operațiunilor teroriste uh, nu ar trebui să fie uh, invocate în mod uh, forfetar pentru a refuza astfel de conturi. Alte motive au mai fost uh, menționate dacă se uh, aduc injurii sau uh, se amenință personal bancar sau dacă se folosește în mod necorespunzător contul respectiv în scopuri de fraudă ce posibilități ar trebui să ofere un astfel de cont bancar de bază Uh, poți uh, depune numerar, să faci, uh, să scoți numerar, să poți transfera uh, bani, uh, să poți da ordine de plată, să fie atașat un card de debit. Însă ar trebui să existe informații foarte clare pentru consumatori Descoperi de cont. Aceasta este o temă foarte importantă eu uh, nu plătesc acum uh, pentru dreptul la credit, însă ar fi poate utilă o protejare a lichidităților printr-o marjă de descoperit de cont foarte limitată, însă doar dacă acest lucru este dorit și dacă criteriile de bonitate care, în conformitate cu legislația actuală, uh, trebuie uh, verificate mereu, au uh, dat un rezultat corespunzător. Și, bineînțeles, că ar trebui să avem în vedere și specificul național. În uh, Franța există cecuri, în alte țări există alte funcționalități de bază al unui cont curent și trebuie ținut cont și de aceste lucruri. În ceea ce privește costurile, aici ar trebui să existe o, un comision forfetar care să acopere costurile principale pentru uh, contul curent de bază? Nu ar trebui să depășească costurile de administrare pentru un cost curent normal? Și nu ar trebui să depășească nici costurile pe care uh, cel care oferă serviciile uh, le are pentru administrarea respectivului uh, cont, exemple în acest sens Belgia și Franța. De trei sfert de ani avem în Germania un exemplu cum ar putea fi uh, cum ar fi putut funcționa lucrurile bine, însă nu o fac. Uh, chestiunea la care s-a referit și domnul doctor Mulbert, uh, acest exemplu al contului P, care a fost introdus, însă la finele anului s-a făcut un studiu uh, iar uh, rezultatele acestui studiu au făcut uh, ca 35 de bănci și case de economii să fie acționate în instanță, pentru că ideea acestui uh, cont era să existe o sumă care să fie protejată de la executarea silită și care să fie mai ușor în cazul acestor conturi speciale, pentru că altfel, pentru conturile normale, procedura era mult mai complicată, trebuia să te adresezi justiției, uh, în timp ce pe aceste conturi de tip P trebuia să rămână garantat uh, fonduri pentru minimul necesar pentru existență. <clears throat> S-a constatat însă că Băncile au început să ofere modele uh, uh diferite și parțial uh, nu mai erau atașate acele funcționalități uh, cunoscute pentru <clears throat> acele uh, pentru conturile bancare normale. Apoi, S-au solicitat și comisioane mult mai mari uh, pentru aceste conturi, și anume 15-20 de euro pe lună și vă spuneam anterior că în medie costurile sunt de 60 de euro, ceea ce face că aceste conturi de tip P aveau costuri mult mai ridicate decât un cont curent normal în Germania. Împotriva acestei stări, uh, de fapt, uh, am acționat, însă este doar un pas mic Costurile sunt uh, foarte mari. Cei, acei clienți care nu sunt cei mai uh, bogați în această lume trebuie să plătească mai mult și nu pot uh, participa la anum, nu pot avea la acces la anumite servicii precum uh, online banking etc. Am în, aflat că acum în Irlanda se impun uh, comisioane mai mari pentru uh, acele conturi curente unde mișcările uh, lunare nu depășesc uh, 1000 de euro pe lună. Așadar, cum anume se poate garanta acces fără costurile aferente să fie mai ridicate? Cred că în acest sens uh, băncile ar trebui oferi, uh, obligate să ofere astfel de uh, conturi curente de bază, trebuie stabilite funcționalitățile aferente, însă acest cont curent de bază nu ar trebui să ofere acces general pentru uh, creditare sau uh, descoperit de cont, însă o mică facilitate de overdraft ar fi importantă pentru cei care nu au mulți bani din uh, motive de lichiditate și ar trebui oarecum să fie parte din acest pachet, asta în cazul în care se dorește și dacă regulile de bonitate sunt respectate. Prețul unui cont curent trebuie să fie corect, trebuie să ți-l poți permite și uh, nu, tre- nu are voie să depășească costurile pentru un cont normal. <clears throat> trebuie să existe și uh, mecanisme de soluționare a litigiilor uh, extrajudiciare și de asemenea trebuie să existe o monitorizare funcțională și trebuie ținut cont și de specificul național. În final, Alte chestiuni care vizează accesul la credit mă referisem deja, doar pentru a acoperi anumite probleme uh, de lichiditate pe termen scurt, însă cu o, o limită mică. Apoi uh, ne-am mai putea gândi și la uh, produse de microfinanțare, apoi și accesul la produse simple de economisire dacă nu abordăm și aceste chestiuni, există pericolul să apară piața gri care nu se supune unei supravegheri și care percepe comisioane mult mai mari. Mulțumesc! Mulțumesc și din partea mea. A fost o prezentare destul de exhaustivă în ceea ce privește uh, facilitățile pe care un astfel de cont ar trebui să le prezinte din punct de vedere al uh, protecției consumatorilor, cel puțin. În prima parte discutat în foarte mult de dimensiunea socială, acum uh, vedem că e vorba de uh, participarea la viața economică, care este de asemenea importantă prin intermediul unui astfel de cont bancar de bază. Spuneați că în Belgia există reglementări uh, legale clare în acest sens, ceea ce mă face acum să dau cuvântul următorului vorbitor, domnul Ierusalmi, care ne va prezenta această temă. Însă permiteți-mi mai întâi uh, să mă refer la cele spuse de domnul Vestpal în ceea ce privește uh, soluțiile voluntare, considerați că acestea sunt uh, problematice și că rezultatele din practică au fost puțin satisfăcătoare, cel puțin din perspectiva clienților și de aceea sunt uh, curios cum anume funcționează lucrurile în Belgia, acolo unde există acest cadru legal. Vă rog, aveți cuvântul. Mm, thank you. So I will try to <laughs> present the, the Belgium. Mulțumesc. Am să încerc să vă prezint uh, soluția, sau mai bine zis, uh, reglementările pe care le avem în Belgia în ceea ce privește uh, conturile bancare de bază. Problemele au fost identificate în urma unui studiu făcut în 2001, la comanda Ministerului Economiei belgian s-au identificat 40.000 de persoane care erau supuși excluziunii bancare. În majoritatea din cazuri era vorba de persoane cu venituri scăzute, cu educație la nivel scăzut, uh, care trăiau de pe urma ajutoarelor sociale. Și se părea că uh, autoreglementarea bancară nu funcționa destul de bine. Existau Uh, programe, existau probleme, uh, în special legate de veniturile care nu mai erau protejate în cazul uh, executărilor uh, silite și în ceea ce privește transferurile între conturi. De aceea s-a ajuns la o lege care a garantat uh, un uh, venit minim protejat în conturile Uh, bancare și aceasta pe o perioadă de 30 de zile pentru a putea oferi un acces mai ridicat la astfel de servicii bancare specifice. Obiectivul uh, legislației, care a fost implementat pe 24 martie 2003, era acela de a oferi un nou drept și anume acela de a avea acces la un cont bancar specific cu prevederi speciale. Acestea um, erau pentru persoane cu capacitate administrativă limitată, cu dificultăți financiare și aceasta în vederea eliminării excluziunii sociale. Care era populația spre care era îndreptată această lege? Era pentru toți consumatorii care aveau permis de ședere și uh, care nu aveau uh, niciun serviciu suplimentar pentru conturile bancare pe care le aveau, nu aveau deci uh, conturi de economii, uh, nu aveau credite de peste 6.000 de euro și o balanță a creditorilor care nu depășea de asemenea suma de 6.000 de euro. Aceasta pentru a avea acces la aceste servicii de bază. Reglementarea belgiană definește în mod clar ce oferă uh, un astfel de serviciu bancar de bază și este vorba de deschiderea, administrarea contului și închiderea acestuia. De asemenea, se poate utiliza un uh, ordin de plată programat, uh, plata cheltuielilor curente, capacitatea de retragere, de depozite în sucursale sau prin ATM-uri, acces uh, în mod electronic sau, dacă nu, cel puțin de două ori pe lună într-o sucursală a băncii. S-a fixat pentru toate aceste servicii un cost anual maxim de 12,62 de euro, Credeam că este lunar, dar nu, este vorba de costul anual. Ce s-a făcut, care au fost măsurile de implementare pentru a putea garanta într-adevăr accesul la aceste servicii bancare de bază uh, în toate băncile belgiene? S-a creat un uh, organism independent care este separat de partea justiției, de implementare, alcătuit din reprezentanții sectorului bancar și reprezentanții organizațiilor de protecție a consumatorilor. Au fost prezentate însă foarte puține plângeri până acum. De asemenea, sancțiuni în cazul nerespectării legislației. Ministerul uh, economiei și organizațiile pentru protecția consumatorilor pot uh, uh, merge în fața instanțelor comerciale pentru a prezenta plângeri și pot impune sancțiuni, uh, amenzi între 500 și 20 de mii de euro entităților bancare. Există de asemenea creat prin lege un fond al compensațiilor care este gestionat de Banca Națională și finanțat de celelalte bănci comerciale. Ideea era ca um, băncile care au un număr mai mare de astfel de servicii să poată cere o compensație din partea acestui fond. Ce înseamnă aceasta? Că dacă anumite bănci sunt mai dispuse să ofere astfel de servicii de bază cetățenilor, atunci, din cauza veniturilor mai scăzute pe care le obțin în urma oferirii acestor servicii, pot avea acces la fondul de compensație. Până acum, legea referitoare la implementarea acestui fond de compensații nu uh, a fost elaborată, însă ea rămâne o posibilitate pentru că băncile până acum nu s-au plâns în acest sens și poate tocmai pentru că există această posibilitate de a avea acces la legea, uh, la fondul de compensații, nu am avut probleme până acum. S-au făcut și două studii de la intrarea în vigoare a acestei legi pentru a vedea cât de bine funcționează, cât de eficientă este în Belgia. Și se pare că impactul este unul pozitiv asupra cetățenilor care au acces la aceste servicii de bază. Ce s-a întâmplat până acum? Băncile au elaborat tot felul de conturi bancare diferite care sunt mai potrivite propriilor lor organizații, deci nu mai refuză astfel de servicii și am ajuns la niște modele de bune practici în Belgia, propuse, de exemplu, de banca Dexia, care a creat așa numitul cont social. Dexia este, de asemenea, partenerul uh, organizației uh, de întrajutorare socială, care plătește, practic, ajutoarele sociale. Deci, în urma acestei legi, nu mai există refuzuri de deschidere a conturilor bancare, chiar dacă nu e vorba neapărat de conturi bancare de bază. Și dacă legea funcționează așa cum trebuie, aceasta se întâmplă poate și din cauza faptului că am inclus aici și Uh, anumite elemente, obstacole înainte care au fost eliminate, de exemplu demonstrarea identității unei persoane, nivelul de alfabetizare, cunoașterea limbii, toate acestea nu mai sunt o parte importantă pentru noi. Toate aceste elemente au creat uh, contextul propice pentru a avea acces la astfel de servicii bancare. Mulțumesc! Mulțumesc. Ceea ce am văzut și eu până acum, și anume că grupurile de cetățeni pentru care am conceput aceste servicii. Dumneavoastră spuneați că cei care au reședință în Belgia au acces la astfel de servicii bancare. Dar din câte am înțeles eu, condiția de bază este aceea de a fi rezident în Belgia într-adevăr, ideea categoriilor ținte, de fapt, toată populația este o astfel de categorie vizată. E vorba aici de persoanele care n-au deocamdată acces, care n-au un astfel de cont bancar. Condițiile, spuneam, sunt uh, să n-aibă un credit de peste 6.000 de euro, să n-aibă depozite în bancă și așa mai departe. Deci dacă nu au depozite, dacă nu au bani, dacă nu au credite care depășesc acel plafon, atunci pot avea acces la acest serviciu de bază. Într-adevăr, categoria vizată se referă în special la acele persoane care dispun de ajutoare sociale, care sunt supraîndatorate și care în mod normal nu au acces la credite, tocmai din cauza uh, istoriei negative, să spunem, a creditelor pe care le, le au. Acestea sunt uh, principalele persoane care sunt excluse din, din sectorul serviciilor bancare pentru că la momentul acela nu exista încă această lege. Mulțumesc. Am totuși o întrebare, încă o întrebare, ținând cont de ceea ce ați spus. Și anume, ce se întâmplă cu cetățenii care nu sunt belgieni, din celelalte state membre ale Uniunii Europene? Au și ei dreptul să acceseze un astfel de cont bancar chiar dacă au altă naționalitate, ce se întâmplă cu ei? Au și ei dreptul să deschidă un astfel de cont în Belgia sau nu? Nu pot să vă spun uh, pentru că nu m-am documentat în acest sens, dar toți cei care au uh, reședința aici în Belgia, care au dovada acestei reședințe a domiciliului belgian, atunci au acces la acest serviciu de bază. Mulțumesc. Încă un uh, element pe care vroiam să-l discut. Mă adresez acum reprezentantului Comisiei. Ce se întâmplă cu protecția oferită în cazul um, executărilor silite, a confiscărilor? Dumneavoastră ați vorbit deja de această protecție împotriva executărilor silite și în Belgia. Și cred că aceasta este o temă esențială care ar trebui inclusă în uh, reglementarea la care v-ați gândit. Nu știu exact cum, dar este un element care nu poate fi neglijat. Dau acum cuvântul doamnei Anderloni, profesor universitar la Universitatea din Milano și este vorba aici de tema migrației pentru că există mai multe tipuri de migrație în Europa. Există fluxuri migratorii care vin din afara Europei, însă există și fluxuri migratorii în interiorul Europei, de la un stat membru la altul. Și avem aici și un grup special care a fost deja menționat, uh, grupul de etnie Roma. Acesta uh, este un grup cu tradiție nomadă se mișcă dintr-o țară în alta, în interiorul Uniunii Europene și chiar și în afara Uniunii Europene, pentru că ei nu trăiesc neapărat în, în statele membre întotdeauna. Această comunitate a romilor reprezintă o, o dimensiune specială în cazul acestor probleme pe care le-am identificat. Vă rog, vă dau cuvântul. Uh, thank you. Mulțumesc. Aș vrea în primul rând să îi adresez mulțumirile mele domnului Clute pentru că mi-a oferit această ocazie de a participa la acest workshop foarte interesant. Eu mă voi uh, concentra pe migranți. Acestea sunt uh, persoane care își părăsesc țara de origine pentru a merge și uh, să trăiască și să muncească în condiții mai bune într-o altă țară. Deci este vorba și de conceptul mai larg al mobilității care necesită uh, abordarea mai largă a tranzacțiilor transfrontaliere. A existat o analiză a documentelor uh, care au făcut obiectul unor consultări publice cu privire la accesul la un cont bancar de bază. Știu că există dificultăți legate de deschiderea unor conturi de bază la nivel transfrontalier, dar există o preocupare mai mare legată de migranți. Adesea, migranții sunt menționați printre categoriile defavorizate și vulnerabile și sunt adesea menționați în categoria de persoane cu venituri reduse, persoane vârstnice, tineri, șomeri sau persoane care trăiesc în zone izolate geografic și așa mai departe. Adesea, imigranții au caracteristici și atitudini comune cu alte grupuri excluse social, precum persoane cu venituri reduse, persoane cu calificări reduse, lipsa de cunoașterea unor limbi străine și lipsa unor abilități tehnice. De asemenea, există și bariere psihologice, printre care lipsa de încredere. Uneori, acestea sunt doar niște stereotipii, iar aceste caracteristici sunt legate parțial de fazele de migrație și nivelurile de integrare în țara gazdă. Dar există de asemenea și o corelare cu nivelurile uh, economic, social și educațional. În ceea ce privește serviciile financiare, grupurile de imigranți diferă de alte grupuri excluse social în anumite condiții. În principal, nu toți migranții sunt uh, săraci, totuși se confruntă adesea cu dificultăți în a avea acces uh, la servicii financiare și a le utiliza. Aceste persoane au adesea nevoi specifice care nu sunt uh, întrunite corespunzător de oferta de servicii. Literatura de specialitate privind accesul migranților la servicii financiare în Europa nu este foarte uh, bogată dar în ultimii ani atenția acordată uh, includerii financiare a migranților a crescut. În ceea ce privește uh, fondurile repatriate, literatura de specialitate este destul de bogată și constă din uh, studii în domeniu. Există diferite teorii care prezic un anumit flux al repatrierilor de fonduri de-a lungul timpului, dar oricum uh, există canale diferite și se folosesc diferiți furnizori de servicii pentru repatrierea fondurilor în țara de origine. Există diferite categorii de furnizori de servicii, furnizori de servicii financiare uh, principali sau operatori specializați, cum ar fi agenții de transfer de bani sau canale informale, prin intermediul membrilor familiei, prieteni sau furnizori de servicii uh, neautorizați. Și există mai multe motive uh, pentru care oamenii aleg din acești furnizori Există diferențe în funcție de țara de origine, țara de destinație, grupuri etnice, atitudini personale, atitudini sociale și stil de viață. Prin urmare, este dificil și nu putem generaliza. Mai multe studii au arătat că siguranța, rapiditatea, utilizarea accesului, facilitatea livrării și costurile sunt motive pentru care oamenii aleg diferiții furnizori de a repatria fondurile. Există dovezi empirice care sunt totuși ambigue. Costurile de transfer sunt greu de estimat din cauza unor împrejurări diferite. Acestea diferă și depind de o gamă de factori, printre care instituțiile și canalele utilizate, printre altele, dar și suma transferului, modul de plată și soluția de livrare. În general, nu există dovezi clare că comisioanele pentru um, repatrierile de fonduri prin operatori de transfer de bani sunt mai mari uh, decât uh, cele pentru tranzacțiile bancare. În orice caz, așa cum s-a spus și mai devreme, criteriile pentru a alege canalul de repatriere nu uh, pun costurile pe primul plan. În ceea ce privește nevoile uh, migranților, există mai mulți factori cheie, printre care fazele de migrație și variabilele personale. În ceea ce privește fazele migrației, implementarea planurilor de a se muta dintr-o țară în alta poate fi împărțită într-o serie de faze și fiecare fază are o prioritate diferită în ceea ce privește nevoile de bază și nevoile financiare. Și trebuie să ne gândim la abordarea migranților într-un mod dinamic și nu într-un mod static, pentru ca astfel să putem elabora răspunsuri adecvate. Pe acest slide putem vedea diferitele faze. Și pentru fiecare categorie avem și uh, diferitele nevoi. Avem în, în principal, uh, într-o primă fază, uh, stabilirea inițială, fază în care supraviețuirea este elementul de bază, este prioritatea importantă. A doua fază este cea a legalizării și în această fază intervin nevoi de repatriere de fonduri, servicii de plăți, o cerere latentă de credite de consum și parțial microcredite. Apoi avem stabilirea stab- stabilă unde apar nevoi de repatriere de fonduri, economii și servicii de plăți sau credite sau microcredite pentru inițierea unor activități economice și în puține cazuri ipoteci. De asemenea, avem și asigurări de mm, generale pentru daune de bază. Există și a patra fază de consolidare în care mm, repatrierea fondurilor uh, capătă o importanță mai redusă, dar crește nevoia de servicii de bază și de servicii financiare mai sofisticate, precum uh, investiții și administrarea activelor, servicii de plăți electronice, asigurări de viață, asigurări generale și așa mai departe. Există apoi și alte faze care depind de planul de migrare uh, personal. Dacă persoana este în tranzit, în sensul că se întoarce în țara de origine, există o cerere latentă de servicii, de economii și de uh, scheme de pensii transferabile. Dacă modelul este cel al stabilirii finale, atunci există cerere pentru uh, servicii similare, ceteris paribus, similare celei uh, populației locale. Dacă adoptăm abordarea menționată deja, putem să subliniem două lucruri. În primul rând, repatrierile de fonduri reprezintă un serviciu care reprezintă o nevoie exclusivă uh, a migranților chiar dacă au o importanță în portofoliul de servicii și produse al imigranților și chiar dacă acestea se schimbă pe durata de viață. Pe de altă parte, o mare parte a fluxurilor de fonduri repatriate uh, sunt transferate în afara sistemului bancar. Și putem trage următoarele concluzii aceste repatrieri de fonduri se află printre nevoile de bază, însă nu este esențial ca acestea să fie introduse în serviciile bancare de bază. Nevoile diferă foarte mult în acest domeniu și comportamentele sunt foarte diferite. Și adesea unele bănci nu sunt competitive pe această piață și de aceea cred că trebuie să ținem seama și de reversul uh, medaliei. Și ar, o, uh, aceasta ar introduce rigidități pe partea de ofertă și ar împiedica îndeplinirea nevoilor consumatorilor dacă am introduce în uh, serviciile bancare de bază. Cred că ar trebui să existe un uh, să se țină seama de cadrul uh, legislativ instituit de directiva privind serviciile de plăți. Uh, aceasta stabilește un cadru modern comun pentru serviciile de plăți care include un set de reguli pentru asigurarea transparenței uh, și informării cu privire la serviciile de plată. Aceste dispoziții ar îmbunătăți funcționalitatea și protecția migranților împotriva unor practici incorrecte care induc în eroare. Revin acum la celelalte servicii bancare incluse în oferta privind contul bancar de bază. În acest context, uh, ar trebui să ținem seama de faptul că există anumite bariere care împiedică imigranții să aibă acces la sistemul financiar. Este vorba de bariere lingvistice, culturale, uh, inconveniente legate de locație și orele de lucru ale serviciilor bancare. Și este nevoie așadar de căi alternative. Trebuie să ne gândim și la facilitarea accesului imigranților la serviciile bancare de bază, dar aceasta nu este neapărat utilă în sine. Ar fi util însă pentru a demara niște relații care pot ușura o înțelegere reciprocă și încrederea reciprocă și ulterior aceasta ar asigura acces la credite și la alte produse și servicii mai sofisticate. Pentru a avea succes și pentru a depăși diferitele bariere, ar trebui să se dezvolte o ofertă de conturi bancare de bază bazată pe niște strategii strategii care includ reinventarea relațiilor cu clienții și putem menționa aici ca bune practici materiale de informare în mai multe limbi, utilizarea unor angajați multietnici poligloți și uh, parteneriate dedicate cu comunitatea și cu sucursalele bancare și, bineînțeles, inovații în ceea ce privește produsele în domeniul serviciilor de plăți sau uh, în domeniul uh, conturilor în oglindă sau servicii de credite și servicii ipotecare. Nu cred că creditele ar trebui să fie introduse în serviciile de bază, dar s-ar putea dezvolta, de exemplu, niște produse de economisire Apoi există și instrumente pentru constituirea activelor și sugerez că există și beneficii are unor astfel de instrumente de constituire a activelor. Totuși, aceste produse și servicii nu cred că pot fi incluse în oferta de bază. Dar pentru ca o bancă să fie credibilă atunci când face o ofertă care propune incluziunea financiară ar trebui să fie dispusă să ofere servicii mai sofisticate coerente cu evoluția nevoilor migranților în diferitele faze ale procesului de migrație. Această ofertă complementară întărește credibilitatea băncilor care doresc să se angajeze în relații de durată cu clienții. Am observat că segmentul migranților a fost uh, folosit în unele cazuri ca un instrument pentru a promova imaginea ca actor responsabil social și ca bancă orientată către clienți. Totuși, în unele cazuri, această ofertă este doar una de fațadă. Presupun uh, că uneori uh, băncile petrec uh, mai mult timp la conferințe și workshop-uri pentru a-și prezenta produsele pentru migranți decât um, timpul petrecut uh, cu a deschide conturi pentru aceste segmente marginalizate. În concluzie, oferta aceasta îndeplinește nevoile unui anumit segment de piață, acela al migranților, care altfel sunt excluși din punct de vedere financiar. Acest segment este alcătuit din persoane care se află în fazele timpurii ale procesului de migrație și din persoane care nu reprezintă majoritatea migranților și care, uh, din uh, motive culturale, educaționale, atitudini personale, rămân uh, în categoria de persoane defavorizate social, defavorizate din punct de vedere economic, fiind excluse expuse așadar riscului de excludere financiară și socială. Această ofertă ar trebui să fie un, un prim pas uh, care să facă uh, parte uh, din această categorie. Și cred că ar trebui să existe o ofertă adaptată pentru migranți. Și trebuie introduse instrumente pentru a monitoriza uh, această um, îndeplinire a nevoilor de conturi bancare de bază. Aceste instrumente de monitorizare ar contribui la evitarea situației în care oferta aceasta este doar una de fațadă, care ar duce la un efect contraproductiv și la diminuarea încrederii în sectorul bancar și la o retragere de pe piață. Mulțumesc! Ja, vielen Dank. Äh, da, mulțumesc. Iată că am deschis și o altă perspectivă, care, desigur, depășește problematica reglementării unui uh, concurent de bază, însă uh, totuși se leagă de tematica generală. Un aspect care consider că este important atunci când este vorba de Europa este vorba de disponibilitatea informațiilor în mai multe limbi. Dacă se dorește ca acest lucru să se efectueze la nivel european, fiind vorba și de integrarea uh, pieței uh, unice, pe de altă parte, am văzut că în Belgia nu există nicio problemă dacă deții un cont bancar uh, aici în Belgia, să utilizezi platforme electronice disponibile în limbi diferite, germană, flamandă, franceză. Pe de altă parte, și engleză, bineînțeles, însă trebuie totuși să ținem cont și de această perspectivă lingvistică. Ajungem acum la ultima contribuție din partea domnului Peter Tierberg, care ne va spune câte ceva despre uh, serviciile de interes general, care este cuvântul cheie utilizat la nivel european uh, pentru acele servicii de utilitate publică, cum se denumite în alte țări. Acum, în contextul acestor uh, servicii uh, financiare de această dată. Aveți cuvântul, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte, domnilor și domnilor uh, deputați. Vă mulțumesc uh, că m-ați invitat astăzi aici. Voi vorbi despre serviciile de interes economic general. Și putem vedea aici că avem trei articole în tratat și le pun într-o anumită ordine în mod special, nu pentru că sunt avocat neapărat a, și nu că aș avea probleme cu numerele, ci pentru că această ordine este ordinea istorică, să-i spunem așa. În primul rând avem articolul 106 al Tratatului de Funcționare a Uniunii Europene, după aceea articolul 14 și, în sfârșit, protocolul 26. Dacă vedem ce se scrie în articolul 106, Ar fi bine dacă am avea și asistență tehnică. Oricum, în articolul 106, la aliniatul 2, se arată că entitățile care trebuie să asigure serviciile de interes economic general sau care au caracterul unei, unui monopol sunt cele supuse regulilor din tratate, în special regulile referitoare la concurență, în ceea ce privește aplicarea acestor reguli, astfel încât aceasta să nu împiedice performanța în, uh, de drept sau de facto și în ceea ce privește sarcinile a, uh, desemnate și astfel încât Uh, statele membre să nu fie afectate în mod disproporțional. Acesta este punctul de plecare din punct de vedere juridic și istoric. Care sunt serviciile economice de interes general, care este locul lor în tratate? Ei bine, iată, aceasta spune că ele trebuie să urmeze regulile normale ale tratatului, liberă circulație, regulile concurenței și abia după aceea, dacă trebuie să ne îndepărtăm de la aceste reguli, atunci avem uh, testul dublei proporționalități, care este necesar și anume să vedem uh, ce se întâmplă cu performanța și cu comerțul transfrontalier, care nu trebuie afectat în mod disproporțional. Acesta este, deci, spuneam, punctul de plecare din punct de vedere istoric. Nu există o definiție în tratat a acestor servicii economice de interes general, dar jurisprudența curții a acceptat ca uh, statele membre să poată desemna un anumit serviciu ca fiind serviciu economic de interes general. Există și câteva cazuri în care curtea sau comisia au reacționat. Un astfel de caz a fost menționat deja aici uh, această dimineață. S-a vorbit despre credite ipotecare, despre construirea de case și așa mai departe. Eu unul nu cred că instituțiile comunitare ar putea accepta ca accesul la credite ipotecare pentru a-ți putea cumpăra o casă să fie considerate ca servicii economice de interes general. Și mă gândesc aici în special la comisie. Dar Putem întreba și reprezentantul comisiei să vedem ce părere are, dar uh, ar putea fi vorba eventual de locuințe sociale, dar nu putem generaliza. Și mă gândesc aici la punctul de vedere al Comisiei în legătură cu ajutoarele de stat, de exemplu, și în legătură cu serviciile economice de interes general și la instrumentele care au apărut în 2005, care sunt cunoscute ca pachetul Atmar. Deci, spuneam, acesta este începutul. Și vedem ce se întâmplă după aceea la tratatul de la Amsterdam. Și ce se întâmplă în tratatul de la Lisabona. Ajungem astfel la articolul 14, și cei care pot vedea cu claritate aici uh, pe ecran, puteți vedea ce spune acest text legislativ. E cei care nu văd destul de bine așa departe, aveți uh, versiunea pe hârtie, aveți documentul în față. La articolul 14 pe care îl avem în față, Așa cum încerc să-l prezint eu și studenților uh, mei, este foarte complicat și de fiecare dată le spun, la Bruxelles cred că nu se știe, nimeni nu știe să redacteze un articol de lege. Ce se spune practic aici? Pentru că răspunsul meu ar fi, da, uh, se știe să se redacteze la Bruxelles, dar există atât de multe conflicte de interese încât textul până la urmă nu poate să fie foarte clar. Dacă vedem, deci, ce scrie aici, se spune că, fără a duce prejudicii a articolului 106, deci articolul pe care l-am văzut mai devreme, rămâne în continuare în picioare. Deci acesta este punctul de plecare. Regulile concurenței se aplică, libertate de circulație, libertate de circulație a bunurilor, serviciilor, deci, uh, trebuie să justificăm o excepție în cazul în care dorim să aplicăm celălalt articol. Deci, spuneam că fără a duce prejudiciu articolului 106, fiecare uh, stat membru, în cadrul domeniului de aplicare al tratatului, ar trebui să aibă grijă ca aceste servicii, deci servicii economice de interes general, sunt funcționale pe baza principiilor și condițiilor care le permit să-și îndeplinească misiunea. Parlamentul și Consiliul, acționând prin uh, mijloace de reglementare, vor stabili care sunt principiile și condițiile necesare și aceasta încă o dată uh, fără a aduce prejudiciu competențelor statelor membre și în conformitate cu tratatele pentru a oferi astfel și a finanța astfel de servicii. Iată, deci avem o prevedere care ne arată că competențele comunitare, cel puțin dacă citim litera legii, este limitată la stabilirea de principii pentru operaționalizarea, dar nu pentru crearea unui serviciu de interes economic general. Următorul lucru pe care ar trebui să-l observăm este că acest articol restrânge, practic, capacitatea legislativă a comunității, prin, care se poate face doar prin reglementări. Reglementările sunt cele care se aplică în mod direct. Deci, avem o prevedere care poate fi aplicată în mod direct de către persoanele fizice. Și aceasta ar însemna să avem, măcar în teorie, un anumit grad de claritate. Însă există și probleme la articolul 14, pentru că nu ni se permite să avem o directivă în acest sens, trebuie să folosim doar regulamentele și aici există o constrângere suplimentară și anume că aceasta va fi direct aplicabilă. Deci, cerințele de elaborare a unui astfel de regulament sunt foarte stricte. Trecem mai departe la protocolul 26, referitor la serviciile de interes general din Tratatul de la Lisabona. La articolul 1 se arată care este rolul și gradul de competență a autorităților locale și regionale pentru a furniza, pentru a gestiona și organiza serviciile economice de interes general. Și se sublinează faptul că competențele statelor membre sunt acelea de a oferi uh, și de a înființa practic ASCS servicii. În felul acesta avem măcar un lucru clar. Vom auzi după aceea care este părerea comisiei, să vedem care este temeiul juridic la care s-a gândit. Însă problema este dacă putem utiliza aceste prevederi și dacă ne-ar ajuta, într-adevăr, pentru a justifica accesul la un serviciu bancar în calitate de serviciu economic de interes general. Și, oricum, acest termen a, este unul foarte polemic aici la Bruxelles. Atunci când s-a adoptat aici la instituțiile comunitare directiva serviciilor, s-a dezbătut pe larg acest termen și nu știu dacă acesta ne va ajuta din punct de vedere juridic să introducem serviciile bancare în calitate de serviciu economic de interes general. Deci să găsim în felul acesta un temei juridic pentru reglementarea acestor servicii. Trecem acum la Carta Drepturilor Fundamentale. Aceasta arată că Uniunea respectă serviciile de economice de interes general care au fost stabilite de statele membre, deci nu se oferă competențe Uniunii în acest sens pentru a înființa astfel de servicii economice de interes general. Și vedem care sunt precedentele legislative și care este dreptul secundar al Uniunii. De exemplu, în industriile care le țin rețele, electricitate, gaze, transport public, servicii poștale sau tele telecomunicații. Vorbim aici de domenii de activitate unde comunitatea, Uniunea Europeană, a intrat pentru a deschide piețele. Bineînțeles că existau servicii economice de interes general în statele membre pentru a asigura accesul la aceste servicii pentru persoanele, de exemplu, din zonele rurale, la servicii poștale, telefonie și așa mai departe. Însă această deschidere a pieței a trebuit să fie însoțită și de respectarea principiului serviciului economic de interes general. astfel încât acestea au devenit adevărate servicii economice de interes general în contextul liberalizării pieței. Deci, din câte am înțeles eu, aici este vorba de un lucru cu totul diferit. Vorbim despre nevoia unei liberalizări a pieței și de nevoia de a crea astfel de servicii economice de interes general. Majoritatea acestora au fost adoptate în urma unor prevederi ale tratatului care permiteau stabilirea unei piețe interne. Și aceasta ne aduce la următoarea întrebare, și anume dacă putem utiliza articolul 114, unde sunt prevederile generale pentru stabilirea uh, pieței, unei piețe interne și de asemenea articolul 169, eu aș spune da, bineînțeles, ar trebui să găsim o legătură suficient de puternică cu piața internă. Dacă putem face acest lucru și unii consideră că se poate face, atunci aceasta ne-ar putea oferi temeiul juridic necesar, însă în continuare va trebui să respectăm și principiul subsidiarității și al proporționalității și să justificăm că acest lucru nu poate fi lăsat în competența statelor membre și că Uniunea trebuie să acționeze. Totuși, cred că nu putem evita acea problemă a temeiului juridic care trebuie definit. Și mă gândesc la problema pe care am avut-o cu tutunul, care a fost la început contestată de Germania, tocmai pentru că din punctul de vedere german, legătura care era stabilită pentru stabilirea unei piețe interne nu era foarte clară, iar dezbaterea de azi dimineață a reflectat tocmai îngrijorările care sunt mai degrabă de natură sociale. E vorba de îngrijorări sociale în primul rând. Deci, nu știu dacă cineva ar putea spune, uh, ok, aceasta este o politică în principal de natură socială și nu are nimic de a face cu piața internă și atunci poate contesta un astfel de temei juridic. Și acum uh, am să trec la ultimul diapozitiv pe care îl avem aici, chestiuni importante în această inițiativă europeană. Există, bineînțeles, chestiuni de natură tehnică care trebuie rezolvate. Probabil că ele vor fi rezolvate la nivelul statelor membre. Există complicația suplimentară că avem 27 de state membre. Am auzit uh, și reprezentantul Comisiei care declara mai devreme că trebuie să stabilim principiile de bază, iar după dezbaterea pe care am avut-o azi dimineață, aș putea spune, în calitate de avocat, că mi se pare o abordare foarte rezonabilă. Dacă ascultăm toate punctele de vedere și faptul că ar trebui să existe o protecție pentru descoperire de cont, pentru anumite persoane și așa mai departe, și ce înseamnă această acoperire, aceasta ar putea da de lucru unor hoarde de avocați uh, timp îndelungat pentru a ajunge la cele câteva principii necesare și potrivite. Vă mulțumesc pentru atenție. Naja, ein ganzes Heer von Anwälten äh, zu beschäftigen. Da. A, a dat de lucru unor hoarde întregi de avocați nu sună rău pentru că Uniunea Europeană și-a propus să creeze locuri de muncă, astea în orice caz ar fi bine plătite. Mulțumesc! Oricum aș dori însă să subliniez aspectul pe care l-ați menționat uh, al aspectului social Însă nu trebuie să uităm că este vorba și de participare economică și atunci lucrurile arată complet altfel decât dacă ne limităm doar la dimensiunea socială, pe care sigur nu trebuie să o pierdem din vedere. Dumneavoastră ați uh, făcut trimitere la comisie, de aceea l-aș întreba pe Filip uh, care este părerea dânsului, ce își propune comisia ca și conținut uh, într-o astfel de reglementare, însă poate uh, puteți comenta și cele spuse de antevorbitorul uh, nostru în ceea ce privește serviciile economice de interes general. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Într-adevăr, intervenția lui Manfred Westphal în ceea ce privește conținutul uh, serviciilor bancare de bază se apropie foarte mult de propunerea noastră. Singura diferență majoră se referă la faptul că Manfred, tu probabil ai recomanda ca serviciile să fie furnizate de toate băncile și instituțiile financiare, pe când noi încercăm să venim cu o inițiativă flexibilă uh, care să lase la latitudinea statelor membre desemnarea unuia sau a mai multor furnizori de astfel de servicii bancare de bază. Apoi, ceea ce privește criteriile de referință pentru determinarea unui preț rezonabil, un element important la care nu m-am uh, referit anterior, intenția noastră este ca acestea să fie furnizate fie gratuit, fie la un preț rezonabil, însă asta rămâne din nou la latitudinea statelor membre și statele membre se vor putea referi la criterii ca de pildă prețurile la nivel național, prețurile la consumator, nivelul veniturilor și costurile serviciilor furnizate. Vis-a-vis -vis de intervenția doamnei Androni, uh, nu pot decât să spun că și migranții ar beneficia de pe urma acestor măsuri. Însă v-aș întreba dacă v-ați referit la migrația intereuropeană sau mai mult la migrația din state terțe pentru că în interiorul Uniunii Europene beneficiile ar fi mai mari, dar uh, pentru uh, repatrierile de fonduri în terțe țări, cred că uh, beneficiile ar fi mai mici. În ceea ce privește serviciile economice de interes general, probabil v-ați dat seama că este o problemă foarte sensibilă, ceea ce explică și de ce nu am publicat încă această propunere pentru că mai au loc dezbateri la nivelul comisiei pentru a decide care ar fi instrumentele legale corespunzătoare și, uh, bineînțeles, pentru a defini și temeiul legal. Știu că este frustrant, dar în momentul de față nu pot să îmi exprim o poziție în acest sens. Argumentele prezentate de domnul Dilberger sunt foarte valabile și uh, sunt uh, recunoscute și acceptate și la nivelul comisiei, de aceea încă nu s-a luat o decizie. Thank you. Ja, vielen Dank. Mulțumesc. Eu cred că avem acum posibilitatea, după ce am uh, audiat o serie întreagă de aspecte, să intrăm într-o discuție, astfel încât dumneavoastră să aveți posibilitatea să puneți întrebări sau să dați uh, răspunsuri. Văd că domnul Milkberger vrea să intervină. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Eu aș dori să revin la întrebarea cine să ofere astfel de conturi curente de bază, dacă am înțeles bine poziția Comisiei, ar urma să rămână la latitudinea statelor membre de semnarea acele instituții care să aibă obligația de a face o astfel de ofertă. Eu cred că nu este foarte mulțumitoare o astfel de soluție pentru că la nivelul Uniunii Europene ar rezulta soluții foarte diferite ceea ce ar duce la fluctuații foarte mari în ceea ce privește uh, numărul de ofertanți care ar putea fi obligați la astfel de servicii. Pe de altă parte, dumneavoastră v-ați referit inițial la casele de economii și uh, raza lor limitată de acțiune din punct de vedere regional. Și de aceea s-ar putea ca astfel de instituții să fie excluse din start, ca de pildă și alte bănci comerciale care uh, poate au oricum oferte în pachetul lor de servicii care se adresează doar uh, uh, clienților persoane juridice și cred că și uh, conform practicii actuale, anumite instituții ar trebui să aibă posibilitatea de a-și limita raza de acțiune doar la nivel regional. Apoi o altă chestiune pentru care încă nu avem o soluție. Dacă s-ar acorda această protecție împotriva executării silite, nu pare a fi un element uh, din actuala propunere, dar s-ar putea extinde propunerea și la așa ceva, atunci Aceasta se leagă direct de numărul de conturi curente de bază posibile în interiorul Uniunii Europene. Se pare că în momentul de față se pare că este vorba de un cont curent de bază în Uniunea Europeană în fiecare stat. Așadar, un total de 27 posibile și dacă fiecare dintre aceste conturi ar beneficia de o protecție de la executarea silită, atunci asta ar duce la o multiplicare cu factorul 27 a sumelor protejate. De aceea mă întreb dacă este într-adevăr necesar să ofer posibilitatea unui număr multiplu de astfel de conturi de conturi curente de bază, deschizând astfel posibilitatea pentru un fel de turism în domeniu. Mulțumesc, domnule Turek. Ați dori să mai interveniți o dată? Domnule președinte, da? Există o idee pe care aș vrea să o împărtășesc uh, participanților. În Belgia este posibil să dispui de un astfel de cont de bază pentru 12 euro, în timp ce media europeană este de 60 de euro, ceea ce, dacă este adevărat, îmi arată că piața internă nu funcționează. Dacă există astfel de uh, diferențe de preț de la stat la stat, mi se pare că ceva nu funcționează pe piață. Și poate că trebuie să analizăm uh, asta, uh, ce puțin comisia ar trebui să analizeze acest lucru din perspectiva uh, concurenței, pentru că 60 de euro pentru un cont de bază ne arată că ceva nu funcționează. Mulțumesc! Da, și asta ar putea fi o indicație. Poate că Filip poate să ne mai spună ceva și din perspectiva Comisiei. În rest, uh, concurența în domeniul bancar uh, înțeleg că nu a fost uh, suficient promovată. Am încercat să facem pași prin intermediul directivei SEPA, dar poate că Filip mai dorește să ne ofere un comentariu în acest sens, poate și vis-a-vis -vis de cele spuse de domnul Mülberg. a numărului de conturi curente de bază care ar urma să fie posibile în Europa. Și asta este un aspect uh, la care s-au referit și reprezentanții ai caselor de economii din uh, Germania. Există și excepții la care ne-ați răspuns deja parțial, însă se pune pe ansamblu problema acestor exceptări, în ceea ce privește casele de economii sau casele sau cooperativele bancare care au o rază de acțiune doar teritoriale, apoi în anumite state din estul Europei și uniunile de credit care au un model model propriu de afaceri, în sensul că trebuie să fii membru în acele uniuni de credit. Și aceste instituții m-au abordat pentru că și pentru uh, acestea ar fi o problemă dacă ar trebui să ofere posibilitatea deschiderii unui cont bancar de bază pentru toată lumea. Cum anume se uh, ține cont de toate aceste specificități? Thank you, Mr. Clute. Mulțumesc, domnule Clute. Cred că întrebările domnului uh, profesor Mulbert sunt pertinente. Spuneați că ar fi păcat uh, dacă am avea diferențe în ceea ce privește aplicarea principiului de la un stat la altul. Dar tocmai această flexibilitate va permite statele membre să mm, integreze modelele de afaceri care există pe teritoriile lor. Deci este vorba de o abordare a principiului la nivel înalt și o flexibilitate acordată statelor membre să desemneze unul sau mai mulți furnizori de servicii. Pentru noi, contează ca utilizatorul contului bancar să poată avea acces la aceste servicii care sunt furnizate în statele membre. Noi vrem ca aceste servicii să fie furnizate în mod nediscriminatoriu și acesta este singurul lucru care contează pentru noi. În ceea ce privește protecția împotriva executării silite, am înțeles că în Belgia aceasta a fost o precondiție pentru uh, succesul introducerii contului bancar de bază. Dar aceasta nu făcea parte din acea legislație. Această protecție a, era benefică pentru toată lumea, chiar și pentru cei care dețineau un cont normal, să-i spunem așa, și pentru cei care aveau un cont de bază. Deci noi nu spunem că este un lucru important, dar deocamdată abordăm doar chestiunea accesului și utilizării unui cont bancar de bază. Acum, dacă propunerea va genera probabil abuzuri, uh, pentru că suntem atât de generoși. De exemplu, cineva ar putea deschide un cont de bază în toate cele 27 de state membre. Pentru noi, totuși, această posibilitate nu este reală pentru că, în general, oamenii folosesc acest cont de bază în locul în care locuiesc. Dar, totuși, dacă un student care este rezident în Belgia, dar merge în Germania să studieze, ar trebui să aibă posibilitatea să-și deschidă un cont de bază în Germania. Sau poate că acel uh, student va merge în Regatul Unit, care este în afara zonei euro, și ar vrea să deschidă acolo un cont bancar pentru că ar fi mai economic să deschidă uh, din cauza obligațiilor de conversie valutară pentru că el uh, primește venitul în euro, dar va trebui să-l transforme în lire sterline în țara în care studiază. Deci este mai degrabă vorba despre aceste persoane pentru care a fost aleasă această structură. Și cu cât este eh, mai eh, mare riscul de a avea un, eh, cost, un cont în cele 27 de state membre, cu atât vor fi mai mari comisioanele bancare. Și sigur, este adevărat că aceasta nu ar trebui să ducă la abuzuri. Apoi se vorbea despre costuri și despre funcționarea eficientă a pieței unice. Profesorul Dirberg a comparat costurile din Belgia de 12 euro cu un cost uh, al unui cont normal de 60 de euro. Nu vorbim exact despre aceleași sume și în același timp există spațiu pentru mai multă concurență a prețurilor conturilor bancare. Și acesta este și rolul autorităților de concurență de la nivel național și european, dar există și acțiuni de autoreglementare inițiate de industria bancară în strânsă colaborare cu asociațiile consumatorilor. Scopul era creșterea transparenței și comparabilității comisioanelor bancare la nivel național, furnizarea de informații standardizate. Apoi uh, s-a elaborat și un glosar sau o terminologie standardizată, astfel încât oamenii să poată compara serviciile și costurile serviciilor bancare. Și datorită creșterii calității informațiilor, uh, și datorită creșterii ofertei de servicii se poate crește nivelul de competitivitate. Oricum, propunerea care ar trebui să iasă în mai sau iunie nu abordează absolut totul, dar uh, face parte dintr-o abordare financiară globală. Domnule Westphal, vă rog. Ja, noch einmal ganz kurz zu Revin pe scurt la două puncte. Pentru noi este important să se poată alege un cont curent de bază funcțional, funcțional însemnând că o protecție împotriva executării silite este foarte importantă în sensul garantării unui uh, minim necesar pentru existență și care să garanteze de asemenea că contul nu este blocat și este utilizabil. În ceea ce privește o bancă sau toate băncile care să fie obligate să ofere astfel de servicii, eu consider că ar trebui să fie un cerc mai larg de bănci uh, cum este cazul în Austria, unde este vorba doar de Zweite-Sparkasse, care oferă astfel de servicii și uh, sper că nici în Germania această datorie să nu revină doar caselor de economii. Eu cred că din motive concurențiale ar trebui să fie cât mai multe astfel de instituții bancare să se practice acest uh, sistem de compensare ca în Belgia Asta pentru echilibrarea unor posibile costuri uh, suplimentare și în ceea ce privește exceptarea celor bănci care nu au un modelul de afaceri astfel de Uh, servicii de retail. Uh, cred că acest lucru se impune și cred că aici s-ar putea găsi posibilitățile și soluțiile corespunzătoare. Aș vrea să adaug un comentariu cu privire la ce spunea domnul Westphal. Îi împărtășesc uh, punctul de vedere cu privire la faptul că nu știu cât de bine ar fi privit Uh, acest lucru din punctul de vedere al incluziunii financiare. Și aceste servicii ar fi oferite de o gamă mai largă de bănci. Și este vorba și de alte niveluri implicate. Este vorba de probleme de concurență sau probleme legate de un proces de învățare prin care trebuie să treacă băncile pentru a se adapta acestui tip de public. Și trebuie să vadă care este evoluția veniturilor persoanelor respective dacă băncile nu învață să, ge- să gestioneze și să urmărească evoluția venitelor acestor persoane, nu vor reuși niciodată să dezvolte o ofertă pentru aceste categorii de persoane. Și băncile vor trebui să adapteze produsele la aceste persoane pentru a asigura incluziunea financiară. Ich würde vielleicht noch mal äh, zwei, zwei Aspekte aufnehmen wollen und Aș mai nota, dacă îmi permiteți, două aspecte și două întrebări. Una adresată dumneavoastră, domnule Ceruzalem. Ați vorbit despre conceptul belgian, dar ați analizat și alte țări din Europa și ați spus că există și în alte țări din Europa reglementări legale în domeniu. Poate că în câteva cuvinte ne-ați putea explica Uh, situațiile uh, din respectivele țări, poate și ceilalți uh, dintre invitații noștri, dacă uh, au informații în acest sens, vă rog. Euh, o să încerc, pentru că um, nu știu pe de rost toate cazurile pe care le-am studiat în urma cu doi ani, însă într-o țară care n-a fost citată până acum, și anume în regatul țărilor de jos, unde există o autoreglementare care se pare că funcționează bine și ceea ce a fost interesant în elementele pe care le-am analizat în situația din Olanda, dar aceasta este bineînțeles excepția care confirmă regula, și anume că autoreglementarea ar funcționa, este că în acest caz sunt prevăzute sancțiuni. Deci, dacă băncile nu acceptă să deschidă conturi, deci dacă nu deschid conturi bancare, atunci se aplică sancțiuni, chiar dacă e vorba de autoreglementare. Cred că aceasta este diferența față de situația din Franța, de exemplu, unde uh, suntem oarecum într-o situație asemănătoare cu cea din Belgia. Dar nu pot să vă dau mai multe detalii în acest sens. Mulțumesc! Yeah. Oui, merci. Peut-être que je peux donner une euh, précision. Mulțumesc. Aș vrea să fac o clarificare în ceea ce privește situația din Franța. Există într-adevăr asemănări cu sistemul belgian, dar și diferențe. Asemănările în legislația franceză. În primul rând, dreptul de a avea un cont este recunoscut în legislație și, în al doilea rând, lista de criterii și de servicii pe care trebuie să le ofere contul este de asemenea inclusă în legislație, așa cum se întâmplă și în Belgia. În al treilea rând, prețul aplicat pentru serviciile de cont bancar sunt uh, stabilite de lege și anume sunt gratuite. Diferențele însă, care sunt? În Belgia avem un acces la serviciile de cont de bază pentru toți cetățenii, în principiu, însă în Franța există dreptul de a refuza deschiderea de cont pentru o anumită persoană, persoană care, în schimb, are posibilitatea de a se adresa băncii Franței, băncii naționale, a Franței, care după aceea desemnează o bancă care este obligată să deschidă contul pentru acel cetățean. Iată care este diferența. Ja, vielen Dank für den, für den Hinweis nochmal. Mulțumesc pentru această precizare. Ultimă întrebare și adresată dumneavoastră, pentru că lucrurile pot fi combinate. Există uh, și o serie de alte proiecte de reglementare în ceea ce privește plățile în piața internă. Dumneavoastră v-ați referit la repatrierile din partea migranților. În măsura în care se referă la piața internă, poate ne-ați spune care credeți că ar fi consecințele din uh, punctul dumneavoastră de vedere dacă combinăm această uh, directivă SEPA și serviciile bancare online, să uh, vedem ce consecințe a rezulta. Poate ne puteți oferi o evaluare. Vă rog, aveți cuvântul. Acum, în ceea ce privește migranții, doamnă profesor Andaloni este expertă în ceea ce mă privește, vis-a-vis -vis de plățile SEPA, care instaurează un nou sistem de plată unitar în întreaga Europa, atât din punct de vedere al tehnologiei, dar și din punct de vedere juridic, în ceea ce privește serviciile de plată. Aceste reglementări unitare sublinează necesitatea de a putea dispune de un cont curent pentru că astfel valoarea unui cont curent este, devine alta decât până acum. Scopul acestei directive SEPA este de a avea nevoie doar de un singur cont în Europa pentru a putea face plăți peste tot în Europa. Și dacă toate aceste elemente vor fi puse în aplicare și dacă ținem cont și de aspectele migrației, s-ar putea ca într-o bună zi să avem succesul pe care ne-l dorim, unde, bineînțeles, mai intervine un element, cel al costurilor, care astăzi încă nu poate fi evaluat, pentru că nu știm cum anume vor uh, fi comisionate aceste noi conturi SEPA de către instituțiile bancar financiare. Am, uh, avem și experiențe proaste cu uh, conturi mai complexe în sensul creșterii costurilor, de aceea ne temem că și în cazul acestor conturi SEPA, instituțiile financiar-bancare vor încerca să transfere costurile lor necesare pentru uh, actualizarea tehnologică uh, asupra clienților. Mulțumesc, spune președintele, doamna Andaloni. Mulțumesc. Am să menționez un alt aspect al situației italiene, care nu face referință doar la migranți. După cum știți, probabil, costul pentru a avea un cont în Italia este foarte ridicat. Este în jur de 300 de euro anual. Și aceasta, în principal, din cauza impozitelor foarte mari și a, a taxelor de timbru foarte mari care se aplică. De aceea, în această reglementare sau în legislația neobligatorie ar trebui să se includă și acest aspect. După cum puteți înțelege, băncile nu au niciun interes să servească fără niciun fel de comision cetățenii. De aceea e nevoie de un fel de sumă forfetară care să se aplice prin taxele respective. Acesta este un instrument care îi face pe migranți, pe cei săraci sau cei vulnerabili să se țină departe de sistemul bancar. Trebuie să ținem cont în dezbatere și de aspectele fiscale care uh, sunt implicate de deținerea unui astfel de cont. Wenn ich auf die Uhr schaue... Mulțumesc. Dacă mă uit acum la ceas, timpul alocat uh, pentru această audiere se apropie de final. Eu cred că contribuțiile dumneavoastră au creionat foarte clar uh, sfera tematică din perspective diferite. Au arătat uh, care ar trebui să fie cerințele vis-a-vis -vis de o astfel de reglementare din perspectiva celor vizați, clienților, dar și dintr-un punct de vedere juridic și din perspectiva băncilor care uh, se regăsesc oarecum în acele observații cu caracter juridic. Sunt uh, curios uh, cum va arăta propunerea care sperăm că acum o vom avea pe masă la finele lunii mai, începutul lunii iunie. O așteptăm deja de mai multă vreme. Eu știu că a fost cazul, uh, a fost foarte multe lucruri în acest domeniu tematic care au trebuit uh, rezolvate, dacă ne gândim la supravegherea uh, piețelor financiare și așa mai departe, datorită crizei economice financiare, dar și atunci când abordăm chestiuni mai mărunte, constatăm că și aici detaliile sunt cele care ne pun până la urmă bețe în roate. Eu aș dori acum să mulțumesc celor care au participat. La audiere au participat, bineînțeles, și raportorii uh, din umbră și sau, respectiv prin asistenția acestora. Cu toții am notat uh, ideile exprimate și cred că vom mai avea posibilitatea să vă contactăm. Uh, ne-a spus la dispoziție prezentările dumneavoastră și pe format hârtie, oricum uh, sunt disponibile la secretariat. Însă dacă mai avem întrebări, uh, bineînțeles că vom lua legătura cu dumneavoastră. Aș dori să vă mulțumesc pentru participare, pentru prezentări și vă doresc acum un uh, prânz plăcut sper, și drum bun spre casă pentru cei care se întorc acasă. Mulțumesc și la revedere!